Ok, good afternoon. Let's start. Bună ziua. Haideți să începem. Primul punct La reuniunea din această dimineață, coordonatorii au uh, căsut de acord în legătură cu următoarele decizii. Mai întâi, ordinea de zi pentru această ședință și uh, proiectul de ordine de zi pentru 2 și 3 decembrie 2019 au fost adoptate fără modificări. Coordonatorii au fost de acord cu toate solicitările grupului uh, PPS și D și mm, ale verzilor și uh, una de la neafiliați. Apoi, coordonatorii au hotărât să pregătească un aviz sub forma un, uh, la raportul AFCO în legătură cu decizia Consiliului privind Brexitului, dar uh, membrii PETI nu vor pregăti un aviz în cadrul procedurii 2018. Vom uh, audia candidații la funcția de ombudsman în ordine alfabetică. Apoi, Petri va trimite o scrisoare președintelui Sassoli în legătură cu petiția 1056 din 2016. Membrii PETI vor aborda subiecte din petițiile 967 din 2012 privind uh, grupul de pilotaj pentru Brexit Acum are loc această reuniune în altă sală. Punctul 6. Coordonatorii au sprijinit programul audierii privind populația. Uh, domnul Hergrande și domnul Pocojora vor fi invitați. Apoi au căzut de acord să invite Curtea de Conturi la reuniunea PETI din ianuarie. în legătură cu petiția 363, 451, 454, 465, 468, 477, 477, 478, 479, 483, 486, 495, 498 din 2019, toate acestea vor rămâne deschise. Potițiile 308, 428, 431 din anul acesta vor fi închise, așa cum a propus președinta, și petiția 483 din anul acesta va fi închisă de asemenea la solicitarea grupului S și D. Punctul 9. Toate punctele B nu au fost abordate din lipsă de timp și uh, vor fi abordate în procedură scrisă. Uh, coordonatorii au luat notă de punctele pentru informare. Lista uh, va fi disponibilă în scris. Acum voi trece la limba spaniolă. You know, all the members. Por tanto, pasamos a... Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi. Um, Ședința Comisiei pentru Petiții a început ieri, astăzi continuă, de aceea suntem la punctul 19, avem trei petiții, 1194-2017, adresată de Maria del Carmen Varela Velo, de cetățenie spaniolă, numele Asociației Gallega Cova Crea, privind mina de cupru din Toro, Galicia, și petiția 0174-2018, adresată de Ismail Antonio López Perez, de cetățenie spaniolă, numele Asociației Ambiental și Cultural Peton Dolobos, în legătură cu proiectul minier din Toro la Corunia, și petiția 0386-2018, adresată de Isabel Vila, de cetățenie spaniolă, numele platformei uh, uh, din zona Mina Toro Pinonon privind mina de cupru din Toro Galicia. Petiționarii sunt prezenți și fiecare va avea la dispoziție 5 minute și apoi la sfârșitul dezbaterii, uh, fiecare pensionar va avea din nou două minute la dispoziție. Mare mai întâi cuvântul uh, domnul uh, Luis Gallardo. Vă rog. Stimați eurodeputați, stimați reprezentanți ai Comisiei, din păcate Parlamentul European și Comisia vor auzi astăzi despre altă mină care încalcă dreptul european. Este un alt exemplu uh, de situații în care un raport al Comisiei nu este suficient pentru a acționa. Nu este suficient de sistematic, chiar dacă acum o lună am auzit despre mina Sanfix, despre uh, proceduri penale și despre modul în care repararea tribunal nu rezolvă nimic. Noi trebuie să ne întoarcem acasă și să așteptăm să fim îngropați uh, în noroi toxic Uh, m-am mutat de la Madrid la Turo pentru a-mi crește acolo copiii, uh, fără poluare. Trăim la Goritas, uh, lângă părâul Poceitas. Administrația însă nu face nimic în legătură cu deșeurile acide miniere, preferă să nu vadă ce se întâmplă. E vorba de o scurgere minieră, e vorba de poluare. Președintele roagă pe vorbitor să vorbească mai rar. Uh, ca să se poată interpreta discursul. Președinta uh, roagă vorbitorii să dea dovadă de înțelegere la adresa uh, muncii interpreților care trebuie să poată să interpreteze. Nu a durat mult până să înțelegem că ceva nu mergea bine. Dar ce face administrația? Pur și simplu neagă problema, o ignoră sau o acoperă. Um, avem directiva UE privind apa, care menționează limitele de uh, substanțe poluante. Avem directive privind deșeurile miniere, adoptate după uh, coșmarul de la Azalcoliar în Spania și de ba la Baia Mare, în România. Uh, dar totuși, la Toro încă avem uh, pârâuri portocalii care ajung în râuri și apoi în mare, poluează terenuri, omoară somoni, Uh, și lasă metale grele, uh, ceva e clar uh, greșit, nu într-un caz sau două, ci sistematic. Dreptul european nu este aplicat, nu este respectat, ceea ce înseamnă că Parlamentul și Comisia au multe de făcut. Ne spuneți să mergem la autoritățile noastre, dar noi vă spunem că autoritățile ignoră problema. De când s-a prezentat un proiect de, o, de redeschidere a minei în 2017, autoritățile și-au bătut joc de noi Uh, se ignoră convenția de la Arhus. Uh, participarea publicului este restrânsă. Sunt impuse uh, penalizări și amenzi. Ne spuneți să mergem la tribunale. Am făcut-o. S-au lansat mai multe anchete penale um, judecătorii și procurorii nu au resursele pentru a face aceste anchete complexe în domeniul mediului, mai ales atunci când e vorba de uh, zece de cazuri cunoscute și implicații sistemice. Administrația le cunoaște, uh, dar ascunde informațiile de, la, de public. Problema cu această situație nu este doar în curs, uh, nu este doar impactul asupra mediului, dar este și lipsa de respectare uh, în proiecte uh, a drepturilor omului, a dreptului european European Protecției Mediului. Sunt atrocități pe care le constatăm acum în Turo, proiecte care sunt la limita vizibilității economice pentru a exploata cuprul la Toro, uh, sau la San Fix sau la Santa Comba, uh, care sunt o realitate, o distopie uh, și singura directivă europeană nu este aplicată. Sunt operațiuni low cost Uh, și consecințele sunt moarte, impunitate, iadul. Această mină distruge mediul încă din anii 70 și continuă să o facă după ce a fost inclusă ferma, uh, închisă formal, formal în 88, uh, fără măsuri pentru a reveni la situația precedentă. Sunt, a fost abandonate deșeurile și acum câțiva ani, administrația din Galicia a lansat o campanie publică cu titlul Galicia este o mină. Uh, noi nu facem parte din uh, aceste eforturi. Formal cerem Parlamentului uh, Uh, să constate nerespectarea dreptului european în uh, operațiunile miniere din Galicia până nu e prea târziu. Vă cerem nu doar să mențineți petiția deschisă, ci uh, să trimiteți o misiune, să veniți într-o misiune să constatați situația de la Turo și alte situri miniere de la Galicia, San Fix, Monteneme și Santa Comba, care uh, arată uh, încălcarea sistemică a dreptului european. Vă invităm să vorbiți și cu judecătorii și cu procurorii, să vă explice de ce uh, recomandările Comisiei nu funcționează și ce resurse și schimbări în legislație sunt necesare pentru ca administrația și firmele să fie, să dea, să fie răspunzătoare pentru impactul pentru mediu. Și vă rog, vorbiți cu noi și cu comunitățile care suferă consecințele activităților miniere, a nerespectării dreptului european și a impunității mobilității. Aș, vă așteptăm! Muchísimas gracias, señor Gallardo. Vă mulțumim mult, domnule Gallardo. Are cuvântul acum doamna Maria del Pilar San Pedro Laranca. Eh, muchas gracias. Permítame... Mulțumesc. Permiteți-mi să mă prezint. Eh, eu trăiesc în Riada Roja, la 60 de kilometri în aval eh, și mă ocup de fructele de mare. Uh, nu sunt doar o femeie, ci sunt, uh, um, uh, eu produc midi și alte fructe de mare și pentru noi protecția apelor noastre este esențială, precum și rețeaua Natura 2000 și, pentru, și protecția mediului nostru de viață. Acest sector este strategic în economia Galiciei pentru că creează locuri de muncă directe și indirecte. E vorba de producători de fructe de mare, marinari uh, și așa mai departe. E vorba de uh, foarte mulți oameni uh, uh căror viață depinde de această zonă. Flota noastră de pescuit este formată din 1700 de vase de pescuit, 842 auxil- uh, elemente auxiliare de pescuit și acvacultură, 78 și 69% din totalul din Galicia. Deci, este una dintre cele mai mari flote din Europa. 10% uh, din pescuitul din Spania și aproape 70% din uh, producția de midi din Spania este în zona noastră. Acest, în acest sector se creează locuri de muncă stabile și în perioade de crize, în comparație cu alte activități. Și Eh, locurile de muncă eh, directe și indirecte ehm, oferă venituri pentru mii de eh, femei. Ehm, râul care ajunge în această zonă poate aduce poluare în mai puțin de 12 ore. Uh, sectorul s-a mobilizat de, acea, de aceea împotriva proiectului minier de la Toro uh, cu consecințe potențiale grave pentru uh, mare. Mii de persoane au manifestat la Santiago de Compostela în iunie 2018 și au fost mii de marinari în rândul acestora. Suntem conștienți de consecințe, consecințe pentru viitorul nostru asupra mineritului necontrolat în Galicia. Noi uh, și părinții noștri am trăit asta între 1973 și 1988, când această mină când, când metalele grele din această uh, mină au ajuns în râul Cugea, uh, fără sancțiuni pentru vinovați, uh, încă 30 de ani mai târziu. Nu sunt alternative. Suntem conștienți de faptul că, încet, încet, modul nostru de viață este distrus, este distrus viitorul nostru și al copiilor noștri. Și dacă activitatea minieră este redeschisă, este clar că consecințele vor apărea închiderea zonelor de producție, șomaj și uh, umilirea noastră. În Galiția am învățat că nu putem avea încredere în autoritățile noastre care zeci de ani au permis să se întâmple așa ceva, nu doar la Toro și în Ria de Rosa. La, puține kilome- la puțin kilometri uh, la nord, uh, mina Sanfix uh, este foarte aproape de un alt râu care este poluat cu metale grele, care au făcut zonele apropiate de gura acestui râu să nu mai poată fi exploatate pentru fructele de mare vom face ce va fi necesar. Astăzi suntem aici pentru a cere acestei comisii să intervină în favoarea noastră. Zeci de organizații profesionale ale marinarilor au prezentat uh, sute de cereri și au cerut măsuri pentru a se pune capăt poluării. Guvernul uh, nu ne-a permis să avem acces la documente, documente esențiale și astfel participarea informată a publicului a fost imposibilă. S-au uh, prezentat cereri uh, la procuratură, la ombudsman, la uh, Comisia pentru respectarea Convenției de la Arhus de la ONU, dar administrația, pentru administrație, Uh, este clar care sunt interesele. Nu, nu apără interesele marinarilor sau respectarea dreptului european. Avem de-a face cu administrație care își ignoră datoria uh, și legislația europeană și permite Uh, râurilor noastre să moară și uh, pun uh, într-o situație de, de risc multe locuri de muncă pentru profitul unora și nu creează decât moarte și distrugere. Vă cerem să mențineți această pestiție deschisă și să autorizați trimiterea unei delegații care să încheteze ce se întâmplă la Toro, situația actuală și de viitor pentru care, și să constate faptul că se încalcă sistematic dreptul european. Nu permiteți așa ceva și ajutați-ne. Mulțumesc! Muchísimas gracias. Mulțumesc. La, señora Iriares Méndez, Cinco minutos. Mulțumim. Are acum cuvântul în timp de 5 minute, doamna Iria Méndez. Mulțumim pentru această ocazie de a ne adresa Parlamentului European. Am 21 de ani și vorbesc, locuiesc împreună cu familia mea în orașul Arinteiro, în municipiul Touro. De când mă știu, mă gândesc dacă în Arinteiro, în Touro și în atâtea alte locuri afectate suntem cetățeni europeni de uh, calitatea a doua, a treia sau a patra. Mă întreb dacă locuri ca Aririento sunt dincolo de uh, întinderea normelor pe care le aprobă acest Parlament, pentru că Comisia Europeană pare să consideră că nu suntem problema lor. Poate Tauro, Galicia, este dincolo de jurisdicția europeană, iar tratatele și directivele privind mediul nu se aplică acolo. Așa pare. La 25 de metri de casa mea este albia râului Puceiras. Priviți-o. Puceiras, ca alte râuri din zona noastră, uh, sunt așa uh, din anul 1988, când s-a încheiat uh, exploatația minieră a, impresiei, uh, a întreprinderii Rio Tinto. Este un rău colateral al unei concesiuni miniere care ni se spune acum că a fost activă întotdeauna din 1998, dar nu a fost niciodată subie, supusă unei, unei norme. Oare în Touro, Galicia, nu se aplică directiva cadru privind apa? De ce aceste albi pot să prezinte niveluri ridicate de metaluri, metale grele, substanțe periculoase și așa mai departe, fără consecință pentru cei care contaminează și pentru cei care ar trebui să le controleze? Se presupune că trebuie să folosim această apă pentru a ne uda câmpurile și a ne da apă animalelor. Dumneavoastră ați bea-o? Oare în Touro, Galicia, nu se aplică Directiva privind gestionarea rezidurilor din industria extractivă? De ce în Galicia avem mai multe mine care nu au fost restaurate decât în orice altă zonă din Europa? De ce se pot transforma terenurile noastre într-o zonă zero care ne amenințează sănătatea și resursele pe care le folosim? Nu se aplică oare în Touro Galicia Convenția de la Arhus și directiva acesteia? Nu se aplică directivele privind evaluările de mediu care reglementează participarea publică? Luptăm de ani de zile denunțând impactul unei mine care ne distruge în fața unei administrații care pare să gândească că Arientiero, Rotou, Galicia nu sunt în Europa. Permit Permiteți-vă să vă explic ceva. Părinții mei, ca și bunicii mei, sunt agricultori. Avem 250 de apete de animale și lucrăm 50 de hectare de teren, ca mulți alți vecini din comunitatea noastră, care depind de creșterea animalelor și de agricultură. Este modul nostru de viață. Acum 16 ani am construit o fermă nouă împreună cu alte două familii, cu multe eforturi și cu ajutoare europene am creat locuri de muncă permanente și durabile. Acum, de parcă n-ar fi fost suficient că toată viața am uh, avut în apropiere această mină care ne înveninează, vor să ne distrugă și să termină și apele pe care încă le mai putem uh, proteja. Nu e suficient că suntem cetățeni de mâna a doua, a treia sau a patra. Se pare că nu avem niciun fel de drept. Vor să resusciteze o mină care ar implica construcția la 200 de metri de casa mea, da, la 200 de metri, o, o groapă de reziduri minere de 50 de metri și alt Uh, și 3 um, km lungime, cu o capacitate și mai mare decât cea din Brumadinho din Brazilia. Când se va întâmpla asta, noi și eu și familia mea vom muri în secunde, în câteva secunde, înțelegeți? când o societate promovează un proiect minier low cost pentru a exploata un res- o resursă minieră pe care propria administrație o consideră marginală din punct de vedere economic, viețile noastre nu vor mai fi decât un element extern, iar pământurile noastre vor fi un mediu natural pasiv. Riscul este extrem. Vom muri, dar cu siguranță ne vor fi omorât cu multă vreme înainte, pentru că ar, acest lucru ar presupune exproprierea tuturor terenurilor agricole pe care noi le cultivăm. Vor termina înainte cu fir, fermele noastre, cu animalele noastre. Președinte, întrerupe și roagă vorbitoarea să vorbească mai rar și cu toate lucrurile care reprezintă uh, cu singura noastră sursă de apă, condamnându-ne la o agonie uh, lentă care se va încheia cu 15 secunde la, uh, după sunetul sirenei, când tot satul nostru se va afla sub o, un strat gros de deșeuri toxice. Vă rog să nu permiteți acest lucru, să nu permiteți ca mine, ca acestea și multe altele din Galicia să continue să ne trateze ca cetățeni de clasa a doua sau a treia să nu mai fim pasi- elemente pasive în statistice cu probabilitate de moarte instantanee în momentul uh, prăbușirii sau distrugerii unui uh, bazin. Veniți la Touro, veniți în Galicia să vedeți cu ochii voștri înainte să fie prea târziu. În Touro avem un alt viitor, viitorul la care eu și sora mea visăm pentru urmașii noștri. Mulțumesc. Mulțumim petiționarilor, spune doamna președinte. O să dau acum cuvântul uh, domnului uh, Daniel Fernandez Gomez de la uh, Direcția Generală ENVI a Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumim și petiționarilor pentru prezentarea motivelor care i-au adus aici și care se referă la instalațiile minei din Touro, abandonate în anul 1976 și efectele acestora asupra mediului înconjurător, inclusiv asupra râurilor, precum și pentru îngrijorarea lor vis-a-vis -vis de proiectul de redeschidere a, minelor, a minei, care este încă în etapa de evaluare de mediu. În ceea ce privește poziția Comisiei, aș dori să încep prin a recunoaște valoarea industriilor extractive pentru dezvoltarea economiilor statelor membre. Este un sector economic esențial și, prin urmare, merită să fie protejat cu condiția recunoașterii în același timp a distrugerii pe care o generează asupra mediului înconjurător. De aceea, Comisia și Uniunea Europeană au adoptat o serie de instrumente legislative cu obiectivul principal de a minimiza și de a corecta aceste impacturi ale activităților extractive asupra mediului înconjurător și asupra sănătății umane. Cu toate acestea, Aș dori să vă reamintesc încă o dată că statele membre și autoritățile competente din acestea sunt principalele responsabile de aplicarea corectă a legislației europene și, prin urmare, acestora le revine obligația de a pune în aplicare măsurile din aceste instrumente legislative sub controlul organelor jurisdicționale competente din statele membre. În plus, acesta este și obiectivul strategic în ceea ce privește tratarea infracțiunilor, astfel, încât, astfel cum Comisia a adoptat-o în comunicarea sa din ianuarie 2017. În virtutea acesteia, se consideră că mecanismele cele mai potrivite pentru a trata posibilele cazuri de încălcare a legislației comunitare în cazuri individuale sunt mecanismele disponibile la nivelul statelor membre. Vis-a-vis -vis de mina din Touro, în primul rând, în ceea ce privește instalațiile abandonate în anul 1986 și inactive de atunci încoace, Directiva privind rezidurile industriei extractive din anul 2006 uh, se aplică instalațiilor asociate cu asemenea reziduri începând uh, cu acea dată și ea impune autorităților competente din statele membre obligația de a gestiona aceste instalații astfel încât ele să nu presupună riscuri nici pentru sănătatea umană, nici pentru mediul înconjurător și mai ales nu pentru apă, aer, sol, faună și floră. De asemenea, nu trebuie să se producă um, perturbări din cauza uh, zgomotului sau a mirosurilor, perturbări care să aibă un efect semnificativ asupra peisajului sau unor locuri uh, de interes special. În acest sens, după cum spuneam mai devreme, aceste obligații care revin autorităților uh, din regatul Spaniei se asociază cu mijloacele pe care trebuie să le pună la dispoziție statul membru respectiv cetățenilor care consideră că aceste obligații nu au fost îndeplinite în mod corespunzător, astfel încât cetățenii să poată recurge la aceste uh, căi de atac uh, și să solicite îndeplinirea obligațiilor. În ceea ce privește proiectul redeschiderii minei, după cum spuneam anterior, acest proiect este încă în etapa de evaluare a impactului de mediu. El nu a fost autorizat deocamdată, deci deocamdată nu putem identifica nicio încălcare a legislației aplicabile în domeniul protecției mediului. Vă mulțumesc frumos, doamnă președintă. Mulțumim și noi, domnule Fernandez. Este rândul membrilor comisiei. Are cuvântul doamna Danuca. În timpul prezentărilor acestor trei petriții, am văzut imagini uh, șocante, dar pe mine mă șochează și mai mult evaluarea comisiei. Vă bazați pe statele membre spuneți că este răspunderea lor pentru a pune în aplicare și a implementa legislația europeană și pentru respectarea legislației europene. Dar uh, mă întreb dacă totuși Comisia în calitate de a tratatelor n-are și ea o răspundere. Stimate reprezentant al Comisiei, spuneți, de exemplu, legislația europeană trebuie să fie pusă în aplicare, atunci vă pot reaminti ce stipulează această legislație. De exemplu, din directiva din 2011-92, cu privire la evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului. Și aici se spune foarte clar la articolul 12 că statele membre și Comisia trebuie să schimbe informații cu privire la experiența dobândită în aplicarea acestei directive și mai ales statele membre trebuie să informeze Comisia cu privire la orice criteriu uh, care uh, sunt uh, în conformitate cu care au fost selectate proiectele respective, articolul 4. Unde sau cum a avut loc acest schimb? Nu ne-ați spus nimic în legătură cu nimic în legătură cu uh, o cerere din partea Comisiei adresată eventual uh, ministrului, Ministerului Spaniol de Mediu, Galicia. Eu am fost uh, de mai multe ori în Spania cu misiuni de la Parlamentul European și ne-am întâlnit și cu reprezentanța ai ministerelor, dar chiar și în astfel de situații nu am avut niciun fel de reacție din partea comisiei. Comisia se spală pe mâini, pur și simplu. Nu vrea să uh, facă nimic. Ce înseamnă asta? Comisia nu-și face treaba, nu? Deci, iată întrebarea mea pe care o adresez uh, reprezentantului Comisiei Europene. Iar în ce privește propunerea, cred că ar fi bine să organizăm uh, o uh, misiune a Comisiei la Toro. Senora... Mulțumim frumos, are cuvântul doamna Riba. Stimați colegi, vreau să-i susțin pe uh, petiționari ca eurodeputată republicană și totodată uh, membră uh, a asociației reprezentată aici de Ana Miranda. Aceste cazuri de minerit uh, cu efecte contaminante în uh, Galicia sunt sistemice, de aceea uh, petiția trebuie să rămână deschisă. Nu se respectă în Galicia Convenția de la Arhus privind dreptul la informare legat de protecția mediului și totodată se, evaluea, se încalcă directiva privind evaluarea impactului de mediu. De aceea, dat fiind numărul de cazuri de folosire abuzivă a mineritului contaminant, trebuie să facem acolo o vizită de informare. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumim, doamna maestre! Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi doresc să mulțumesc petiționarilor încă o dată. Spun încă o dată pentru că îi ascultam și mă gândeam ce impresie vor avea unii colegi de la PETI sau mai ales cei noi care au venit doar la 2, 3, 4 ședințe de comisii și în mod repetat ascultă petiționari care vin din Galicia pentru a denunța o situație care este destul de preocupantă. Îi ascultăm, vedem toate informațiile pe care, și lucrurile pe care le denunță ei. Deci mai întâi doresc să le mulțumesc pentru eforturile lor de cetățeni în această situație în care se simt fără apărare. Asta este impresia mea din ce spuneți dumneavoastră, că sunteți complet fără apărare, cetățenii sunt fără apărare în, din cauza lipsei de acțiuni uh, uh, ale uh, autorităților din Galicia uh, și ne trec fiorii pe șirea spinării când vedem cât de mari sunt amenințările la adresa mediului, inclusiv uh, amenințările de securitate, uh, amenințările la adresa celor producătorilor de fructe de mare, dar și în agricultură, în, pentru crescătorii de animale, pentru toți cetățenii până la urmă. Și știm că este o problemă care există de mult uh, și asistăm la indolența sau uh, tăcerea unui guvern uh, și nu vine să cred că nu sunt informații deloc în legătură cu declarația de impact asupra mediului și constatăm că aceste denunțări ale cetățenilor sunt complet uh, sunt, sunt complet ignorate. 100.000 de persoane au uh, semnat denunțarea acestei situații um, și 1500 de plângeri au fost depuse împotriva acestui proiect. Și este incredibil că în Europa sunt ignorați uh, ombudsmanul din Galiția și din Spania împotriva uh, și uh, autoritățile din Galiția nu le transmit informații. Au fost 15 inform, rapoarte sectoriale ale autorităților din Galiția care atrag atenția asupra ceea ce se întâmplă și totuși nu s-a făcut nimic. Nu ne putem permite să închidem ochii pentru că, așa cum bine spunea una dintre petiționari, nu putem aștepta până se va Uh, până când se va, va avea loc o catastrofă. Uh, pentru că avem o zonă de decantare la 1000 de metri de unde trăiesc oameni. Nu putem uh, să întoarcem privirea și noi din Parlamentul European, din partea Comisiei pentru Petiții, trebuie să arătăm că noi ascultăm doar pe cetățeni, ci dăm dovadă de responsabilitate și sunt și eu de acord cu această solicitare și în alt, să nu uităm că și în alte zone din Galicia, cum s-a spus, situația este similară și riscurile sunt aceleași sau similare. Așa că noi, grupul S&D, uh, propunem uh, să se răspundă solicitării noastre de a merge în vizită la mina uh, Sanfix și cu această ocazie să constatăm ce se întâmplă și la Touro pentru că lucrurile nu arată bine deloc și în același timp um, având în vedere că statele membre sunt, uh, bineînțeles, statele membre sunt competente, dar și Comisia Europeană are obligații și trebuie să ceară tuturor să-și respecte obligațiile și evaluarea de impact asupra mediului nu poate să fie în acest vid. Au trecut 2 ani de zile și ar trebui să fie gata. Atât uh, și doresc încă o dată să mulțumesc uh, petiționarilor și să le transmit sprijinul meu. Mulțumesc, domnul Milian. Mulțumesc! Astăzi dezbatem despre trei petiții care, practic, sunt pe același subiect. Sunt uh, strâns legate între ele. Uh, toate aceste petiții, practic, se referă um, la mina din Touru. Deci le, vor aborda, le voi aborda ca un subiect unic. Um, Ehm, este clar că este și un proces împotriva mineritului în Galicia. Se încearcă să se tragă concluzii, concluzii generale cu care nu sunt de acord. Mie această petiție mi se pare superfluă, prematură și nu are bază juridică. De ce? Superfluă pentru că deja în mandatul trecut Mina din Toro a făcut obiectul multor uh, întrebări ale Parlamentului de adresate Comisie și Comisia, răspunsurile sale, pentru că sunt în Parlament de o vreme, mi-aduc aminte că răspunsul Comisiei Europene a fost că mm, administrația din Galicia a aplicat adecvat dreptul comunitar. Uh, mă refer la întrebări depuse de linia Sendre și alți uh, eurodeputați în mandatul trecut. Concret, în 2018, Comisia a spus că nu s-au primit dovezi care să arate că s-ar fi aplicat incorrect legislația de mediu și nici nu s-a semnalat vreo problemă de conformitate între legislația din Spania și dreptul european sau nerespectarea sistematică a dreptului european când vine vorba de industria extractivă din Galicia. Astăzi, reprezentantul Comisiei a repetat ceea ce a spus deja în răspunsul la întrebările Parlamentului uh, și apoi răspuns petiționarilor că nu s-a constatat nerespectarea dreptului european uh, și petiționarii, dacă doresc, trebuie să um, se adreseze lor uh, în, la nivel național. De aceea petițiile mi se par superflue, dar mi se par și premature pentru că vorbesc despre nerespectarea directivei privind impactul asupra mediului, dar nu s-a făcut încă nimic. Procedura de evaluare a impactului asupra mediului este încă în curs. Încă uh, nu s-a finalizat și de aceea insist că petiția este prematură. În ultima comunicare a Comisiei se spune că evaluarea de mediu a proiectului minier este încă în curs în consecință, autoritățile competente încă nu au acordat nicio autorizație. Mi se pare esențial acest lucru, care arată caracterul prematur. Legislația, eh, administrația minieră aplică legislația națională care transpune mm, legislația comunitară și petiția nu are fundament juridic pentru că, după mine, nu, se, nu, nu, nu, sunt, nu e adevărat ce se spune. De exemplu, se spune că nu se respectă directiva din 2003 privind accesul publicului la informațiile uh, privind mediul sau convenția de la Arhus. Adevărul este că încă nu, sau s-a spus că nu s-au respectat prevederile legale în domeniul transparenței. În august 2017, în jurnalul oficial din Galicia s-a publicat uh, Ehm, faptul că a început uh, consultarea publică în legătură cu proiectul uh, uh, din, privind mina de cupru din Turo și textele au fost disponibile din 2017 și până acum. Pe, deci textul e disponibil pe internet. Mm, s-au primit peste 1500 de observații din partea publicului și după ce s-a încheiat această fază, în continuare se primesc, eh, eh, se, se primesc observații din partea publicului. S-au primit până astăzi peste 2200 de contribuții. Cred că petiționarii care sunt alături de noi au depus eh, contribuții care au fost transmise întreprinderii miniere Cobre San Rafael, care a trimis răspunsuri la aceste observații s-au primit 888 de solicitări de copii uh, de pe documentație, dintre care unele vin din partea petiționarilor prezenți aici. Uh, s-a lăsat acces tuturor uh, la documente în sediul administrației miniere. Această posibilitate de a le consulta uh, Uh, din câte știu eu, uh, au fost, uh, de, de această posibilitate au beneficiat doar 33 de solicitanți, deci nici petiționarii, nici reprezentanții lor nu s-au dus să examineze documentele. În fine, mi se pare important acest lucru Uh, care nu este uh, nu, nu e logic în legătură, mai ales având în vedere efortul pensionarilor să vină aici. Apoi, directiva privind uh, reabilitarea fostelor zone miniere. Există un plan de restaurare aprobat deja de autoritățile miniere în 84. În plus, insist, în momentul de față Um, proiectul de exploatare este în fază de evaluare de mediu. Acest uh, plan nu se referă doar la exploatarea viitoare, ci include uh, toate preocupările actuale în legătură cu mediul uh, și documentul prezentat de petiționar recunoaște faptul că se fac lucrări de restaurare. Închei, nu mă mai lungesc. Petiția mi se pare superfluă, nefondată și cred că uh, poate uh, să întineze imaginea administrației uh, uh, din Galicia și administrației minere. Am avut recent, acum câțiva ani, o petiție similară în legătură cu o posibilă mină de aur care nu a fost autorizată, deci totul a fost inutil și prematur pentru că până la urmă nu s-a acordat autorizație de funcționare a minei și aici această petiție este prematură pentru că evaluarea de impact asupra mediului nu s-a încheiat eu cer colegilor să nu continuăm pe această cale pentru că nu mi se pare că își are scopul. Este uh, atâta timp cât nu s-a finalizat evaluarea de impact asupra mediului, totul mi se pare uh, complet prematur. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Augen. Well, I think cred că ar trebui să continuăm ce am început aici, pentru că eu am problema, eu am impresia că problemele sunt grave. Eu n-am fost acolo, dar cred că ar trebui să menținem deschisă această petiție, pentru că este clar că legislația europeană, cel puțin câteva legi uh, europene, sunt sub uh, amenințare. Am putea trimite această petiție și la Comisia de Pescuit și la Comisia de Agricultură și să nu uităm că una dintre provocările de la Comisia noastră este că câteodată nu putem lua acțiuni decât post-mortem, deci când e prea târziu. Eu aș dori ca de fiecare dată avem posibilitatea să sensibilizăm opinia publică și am văzut de mai multe ori că, inclusiv în Spania, că uh, mm, eforturile noastre uh, erau justificate. Eu nu aș spune că petiționarii nu spun adevărul, dar uh, ce am văzut acolo, sau că constat că mediul de acolo nu este bun nici pentru oameni, nici pentru agricultură, nici pentru apă potabilă și așa mai departe. Deci se pare că uh, legislația europeană a fost încălcată în mod flagrant. Cred că ar trebui să menținem uh, petiția deschisă pentru că e, ele sunt, cele trei petiții sunt susținute de foarte multe persoane și cred că comisia ar trebui să fie puțin mai alertă, ca să mă exprim diplomatic. Gracias, señora Evi. Mulțumim, doamna Evi. Se multe, prezident. Mulțumesc, doamna președinte. Iau și eu cuvântul pentru a spune că nu trebuie să ne temem de utilizarea unor instrumente de participare, cum este petiția, și deci uh, uh, uh, implicarea cetățenilor în legătură cu proiecte de pe teritoriul lor. Dacă totul merge bine, bineînțeles, uh, nu, va, nu se, va încălca, se vor încălca nici drepturile democratice ale cetățenilor și nici uh, legi privind protecția mediului. Uh, dar dacă nu se întâmplă asta, este normal să ascultăm pe cetățeni care folosesc instrumentul unei petiții europene pentru a semnala posibile încălcări ale dreptului european. Eu cred, așa cum spunea colega Auken, că principiul precauției trebuie să se aplice, să încercăm să prevenim acordând mai multă atenție, inclusiv din partea autorităților europene, uh, punând în aplicare a legislației în statele membre. De aceea, eu uh, cred că această petiție trebuie să rămână deschisă uh, pentru ca ulterior Comisia să se pronunțe în legătură cu acest proiect. Mulțumesc! Nu mai sunt alte intervenții, alte intervenții din partea deputaților. Dau din nou cuvântul petiționarilor în încheiere, câte două minute. Mai întâi, domnul Gaiardo. Disculpe. Eh, desearía ejercer mi derecho, pero preferiría... Vă eh, mulțumesc, însă înainte de a eh, exercita acest drept, o să le las pe colegele mele. Petiția dumneavoastră este să lăsați pe altcineva în locul dumneavoastră? Asta îmi cereți? Întreabă președinta. Spuneam că în numele petiționarilor aș dori să o las să vorbească pe colega Isabel și apoi pe mine, doar noi doi. Intervenție fără microfon. Eu. Ahora. La petición 1194. Deci, petiția 1194 de pe 2017 o încheiați dumneavoastră. Domnule Gardu, aveți două minute așadar. Eu vreau să mulțumesc acestui Parlament pentru interesul arătat uh, această problemă, fiindcă noi am făcut tot ce putem face în calitate de cetățeni. Am mers la administrația locală, am mers în justiție, însă niciunul din aceste demersuri nu dă rezultate și de aceea am venit în uh, fața acestui Parlament, fiindcă este garanția noastră de cetățeni uh, să se respecte obligațiile pe care nu le respectă autoritățile locale și regionale. Nu este o problemă actuală, ci o problemă care se repetă de 30 de ani încoace. Să spui restaurare la ceea ce se întâmplă acum cu mina abandonată este un eufemism, este un neadevăr. Poți să spui asta, dar nu aceasta este realitatea și tocmai de aceea venim aici și vă cerem, vă solicităm să veniți acolo pentru a vedea dacă este adevărat, atunci nu aveți de ce să vă temeți, să veniți să vedeți. Mergeți acolo și vedeți pe teren că ceea ce spunem noi, petiționarii, este realitatea. Pe de altă parte, s-a spus aici că s-a acordat acces public la dosar și la alte informații publice. Nici aici nu, lucrurile nu stau chiar așa, fiindcă eu sunt parte interesată și, din fericire, sunt parte interesată pentru că mă aflu într-o zonă foarte afectată. Însă nu s-a făcut public decât expunerea proiectului, atâta. Toate uh, celelalte informații nu ni se dau. Eu personal am solicitat administrației din Galicia să mi se dea rapoartele și toată documentația mm, legată de acest dosar care mă poate afecta și nu mi s-a dat. Aceasta este realitatea și vă rog frumos să veniți și să vedeți că așa este. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos! Petiția 1174 din 2018. Ascultăm acum concluziile din partea petiționarei. Doamna San Pedro. Mulțumesc frumos! În cele două minute, dacă doriți să interveniți altcineva, din partea noastră nu este nicio problemă, spune președinta. Parlamentele, instituțiile noastre sunt formate din persoane pe care noi le-am ales, noi toți, atât la nivel local cât și regional, statal sau european. Dacă azi suntem aici, este pentru că la celelalte instituții nu am găsit soluții. Nu este o chestiune de ideologie, ci o problemă cetățenească. Este o problemă legiferată de multe norme și directive. Primul regulament ar trebui să se dea la nivelul cel mai apropiat, la nivel local. Și acolo am început acum 30 de ani fără răspuns, în timp ce apele noastre suferă și dispar. Însă nimeni nu pare interesat, nimeni nu pare surprins. Nu suntem aici în vacanță, nu suntem aici să facem turism sau pentru că nu avem ce face acasă. Nu este cazul. Suntem aici pentru că vrem să arătăm altceva decât un uh, curent politic sau să-i favorizăm pe unii sau pe asta, alții. Nu despre asta este vorba. Noi nu facem decât să așteptăm răbdători este vorba despre îngrijirea mediului înconjurător, despre îngrijirea apelor. Un bun care, deși poate părea că e uh, arhisuficient în Galicia, nu este deloc așa. Sunt ani de zile de când uh, există deficit de apă în zona, uh, în perioada estivală. Credeți că dacă se deschide această mină care consumă milioane de litri de apă, noi, populația și animalele noastre vom mai avea uh, resursele necesare? Răspunsul este nu, cu litere mari. Apele sunt deja afectate și tot mai tare de la o zi la alta. Ne veți lăsa fără uh, resurse numeroase pe lângă cele deja afectate. Dacă ne punem în pericol viața și mijloacele de existență, toate acestea în toată regiunea, credeți că nu este un motiv suficient pentru noi, ca cetățeni, să ne uh, veghem uh, siguranța apelor? Noi facem asta și vă rugăm să o faceți și dumneavoastră. Vă mulțumim pentru că susțineți această petiție și uh, reiterăm uh, solicitarea ca ea să rămână deschisă și să se creeze o comisie de anchetă pe teren cât mai repede cu putință pentru a vedea ce se întâmplă cu mineritul în Galicia. Mulțumim frumos! Iar acum, în cadrul uh, petiției 386 prin 2018, interveniți dumneavoastră, vă rog. Bună ziua! Vă mulțumim frumos tuturor pentru că ne-ați primit doi ani mai târziu nu este un reproș. Știm că aveți uh, petiții multe, știm că sunt probleme multe în toate comunitățile noastre, iar în acești doi ani noi am pus cap la cap toate informațiile posibile pentru a vi le oferi dumneavoastră. Și am tot adăugat-o la petițiile noastre. În uh, textul lor, dumneavoastră aveți uh, reforme, rapoarte uh, Uh, de la organisme internaționale, inclusiv ICOM, organismul UNESCO, uh, rapoarte ale ombudsmanului, rapoarte ale altor uh, organizații sau um, ale celor 2000 de, sau cele 2000 de solicitări despre care vorbea domnul um, de mai devreme, și alte rapoarte ale unor profesori, uh, inclusiv uh, privind riscul pe care îl pun aceste iazuri în viitor, însă noi sperăm să nu fie cazul pentru că proiectul să nu fie aprobat. Este un proiect care dăunează și mai mult aceste ape pe care le avem, așa cum vedeți, de 30 de ani. Noi știm ce înseamnă mineritul deschis în regiunea Touro și asta ne-a lăsat asta. Apele care ies din râurile noastre arată așa. Nu au vegetație, nu au faună. Și solicităm să se investigheze, fiindcă în 30 de ani noi trăim cu aceste râuri. Ba mai mult, în 1988, atunci când s-a închis și s-a um, dezmembrat mina care se dorește acum să se redeschidă, ceea ce nici nu înțelegem. Odată ce închizi o mină, se presupune să nu mai redeschizi niciodată, dar aici se prezintă un proiect de redeschidere într-o zonă care nu și-a revenit din punct de vedere al mediului înconjurător, fiindcă altfel apele nu ar arăta așa. Dacă o zonă nu și-a revenit din punct de vedere al mediului înconjurător în cei 30 de ani lăsați pentru acest lucru și cu compromisul uh, vinderii uh, terenurilor, legea spune că nu poți să redeschizi alt proiect minier în aceeași zonă. Și de aceea am venit noi aici. Suntem obligați să prezentăm acestui Parlament uh, situația și să solicităm să vegheați asupra directivelor comunitare. Nu se respectă apele, nu se respectă terenurile, iar restaurarea minei închisă nu se face așa cum trebuie. De aceea am venit aici și am făcut uz de dreptul nostru de acces la informație, însă nu ni s-au acordat aceste informații în totalitate. M-am dus de 9 ani, de 9 ori acolo, președinta intervine, M-am dus la Corunia, am uh, pierdut timp din viața mea, mi-am pierdut timpul meu, uh, am furat timp din viața personală și asta ar fi trebuit să facă administrația locală, dar nu a făcut-o și asta denunț eu aici. Cu toții venim să denunțăm faptul că nu am fost băgați în seamă de administrația locală, iar aici este ultimul, ultima redută pentru noi. Mulțumim frumos tuturor petiționarilor, spune președinta. După ce v-am ascultat și pe dumneavoastră și reprezentantul Comisiei și ai grupurilor uh, parlamentare, propunerea Comisiei este să menținem deschisă, ace- deschise aceste trei petiții, așteptând noi informații, uh, cum ar fi și rapoartele privind uh, evaluarea impactului. De aceea solicităm Comisiei să ne uh, mențină informații. În ceea ce privește solicitarea unei uh, misiuni, aceasta este competența uh, coordonatorilor, dar uh, petițiile rămân deschise. Mulțumim frumos! Trecem la petiția următoare, numărul 271 din 2019, punctul 20 pe ordinea de zi, petiția prezentată de Silvia Oniate Moia, de naționalitate spaniolă, privind o pensie de văduvă. Doamna Oniate este prezentă și are 5 minute pentru a-și expune petiția. Mulțumesc frumos! Bună ziua tuturor! În anul în care m-am născut eu, 1971, s-a format uh, organizația femeilor uh, spaniole uh, care avea obiectivul de a ajuta femeile și familia uh, să promoveze uh, toate posibilitățile legale în acest sens și o frază a Mariei Telo spune că dreptul este cel care, prin legi, reglementează convenabil evoluția socială atunci când politica permite acest lucru. Doamnelor și domnilor, Ehm, a fost un drum lung, dar eu astăzi trebuie să mulțumesc Comisiei pentru Petiții în numele tuturor familiilor eh, văduvelor pentru faptul că ne-a acordat acest timp și spațiu. Pentru noi este um, un moment istoric când o femeie văduvă din sudul Europei vine la Bruxelles în fața dumneavoastră pentru a prezenta o cauză justă. Așa cum am spus, drumul a fost lung și nu vin singură. Vin uh, cu experiența de viață a multor persoane afectate uh, și am transmis prin internet contribuțiile acestor persoane, cu siguranță au fost traduse. Am creat o asociație uh, care a început cu șapte femei văduve de la Sevilla, acum sunt patru suntem 40. Suntem prezente pe rețelele sociale și în media națională și am obținut consensuri politice și sociale pentru a schimba un articol din legislația noastră, articolul 221 din Legea Securității Sociale. În ultimele luni am obținut consensul politic în unanimitate între 20 de municipii um, în legătură cu moțiunea noastră și am obținut consensul Federației Naționale a Văduvelor, a, a colectivului Văduvelor din Sevilla, colectivul LGBTI, a, sprijinul sindicatelor din Andaluzia, a Confederației Naționale a Văduvelor și a sindicatelor actorilor și actrițelor. Acest subiect a devenit viral, prezent în opinia publică și um, nu a fost deloc ușor. Vedeți aici moțiunea noastră care uh, obține acest sprijin unanim. Ce cerem? Ei, aici uh, am uh, apărat uh, uh cauza noastră la multe reuniuni, am obținut sprijinul uh, a multe organizații, lumea este de partea noastră. Orașele, municipiile care ne sprijină reprezintă peste 2 milioane și jumătate de locuitori Lupta noastră a avut ecou în societate, dar uh, cu siguranță sunt fii și fiicele noastre care ne fac să luptăm. Nu putem să permitem ca legea să facă din acești minori orfani de categoria a doua. Nu putem să nu denunțăm viitorul și prezentul lor. Vom vorbi despre drepturi, despre familii, despre minori, despre excluziune, dar mai ales despre o lege prost făcută și de aceea nu respectă directivele europene, Constituția Spaniei și afectează uh, și fără niciun motiv juridic multe persoane. Știm că statele membre sunt suverane pentru a legifera când vine vorba de pensii, dar știm și dumneavoastră îmi demonstrați acest lucru în fiecare zi, că ordinea juridică evoluează și se adaptează la realitatea socială. De aceea Uh, cerem uh, să nu se aplice lucrurile uh, arbitrar sau în mod discriminatoriu. Ordinea juridică din Spania dă dreptul um, ca soț, ca cuplurile de fapt să beneficieze de pensia de văduv. Dar doar dacă o persoană a câștigat cu un euro sau un cent mai mult decât Uh, cealaltă dec- decât soțul sau soția sau uh, partenerul elimina această posibilitate uh, de a obține această pensie în ciuda în, în, în ciuda uh, circumstanțelor. Eu, uh, în uh, anul în care a decedat partenerul meu, am câștigat puțin mai mult decât soțul, dar acum sunt șomeră. Noi am cotizat și a muncii nu poate să fie o pedeapsă și un articol dintr-o lege prost făcută nu poate să ne pedepsească pe întreaga viață și să joace cu drepturile noastre acest articol uh, Uh, practic face că dacă în anul respectiv câștigi cu un euro în plus, ai pierdut dreptul pe viață. Dacă câștigi cu un euro în minus, câștigi dreptul pe viață, indiferent de situația ta economică uh, restul vieții. Pur și simplu uh, este o condiție ascunsă care ne privează pe toată viața de un drept. Deci considerăm că legea trebuie modificată urgent, cerem derogare de la, eh, modificarea articolului 221 nu revizuirea lui în mod retroactiv încă de la intrarea în vigoare a legii. Și nu noi uh, punem în discuție acest subiect, a fost deja pus în discuție încă din 2009. La un an după intrarea în vigoare a acestui uh, articol, a fost dezbătut atunci în Parlamentul Spaniei și toate grupurile politice au fost de acord că trebuie modificat urgent. Asta s-a întâmplat acum 10 ani cred că trebuie să se facă în sfârșit pentru că este o eroare recunoscută și nu poate să fie o greșeală menținută. Un milion și jumătate de familii pot să ar putea fi afectate uh, dacă moare un partener sau altul înainte și suntem 1800 de persoane afectate deja. Președinte, o roagă pe petiționare să încheie. Închei. Uh, e vorba de uh, familii care nu pot să accepte ca fiii noștri uh, să fie de a doua categorie, având în vedere că se încalcă o serie de legi europene, Carta Europeană a Drepturilor Omului uh, și așa mai departe. Deci cerem Comisiei să se ocupe de acest subiect, să o analizeze, să păstreze petiția deschisă, să facă tot ce se poate cât de repede. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul acum Juliana Paiani de la Comisie, uh, de la DG EMPL. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și petiționarilor în legătură cu uh, neplata pensiei de, umaș, de urmaș pentru cuplurile uh, necăsătorite. Uh, într-adevăr, problema este una mare, dar din păcate dreptul european Uh, prevede ca competența pentru uh, sistemele de securitate socială să fie ale statelor membre. Deci, în acest caz, nu am constatat, constatat nicio încălcare a dreptului european uh, pentru că sistemele de pensii sunt de competența statelor membre. În plus, Comisia are Uh, o imagine de ansamblu a ce se întâmplă în statele membre, dar nu poate să intervină în modul în care sunt făcute sistemele de pensii. Așa că vă invităm să vă adresați autorităților naționale și tribunalelor din țara dumneavoastră și dacă nu funcționează niciunul dintre aceste instrumente și nu, se, nu vi se aduce o soluție la problema dumneavoastră, dacă se încalcă un drept fundamental, ar trebui să vă adresați curții europene. Dar Curtea Europeană intervine doar dacă s-au epuizat toate căile de recurs de la nivel național. Din punctul de vedere al Comisiei, conform articolul 153 din Tratatul pentru funcționarea Uniunii Europene, noi nu putem interveni în acest domeniu. Mulțumesc! gracias. Mulțumesc frumos. Trecem acum la intervențiile membrilor comisiei noastre și are cuvântul doamna maestre. Mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, vreau să mulțumesc petiționarei și asociației VIDA pentru că a prezentat această uh, petiție în fața noastră a tuturor și a atras atenția asupra acestei situații care, fără îndoială, creează uh, o um, lipsă de egalitate. Uh, Evident, a fost un pas uh, important faptul că uh, perechile de fapt uh, au fost introduse în lege, însă acum înțelegem că este o situație de dezavantajare și de încălcare a drepturilor persoanelor afectate, mai ales femei și copii. Modificarea legii privind asigurările sociale a stabilit uh, posibilitatea ca pensia de urmaș să uh, fie acordată și perechilor de facto, ceea ce a fost un mare progres. Însă, acest text uh, nu a acoperit acele văduve mai ales care în momentul decesului perechilor câștigau mai mult decât defunctul, caz în care nu primeau pensia corespunzătoare. Și suntem de acord cu petiționarea că acest lucru este o nedreptate clară. Decizia li, uh, liberă a uh, perechilor de a se căsători sau nu, uh, nu face ca această pereche să nu mai fie o familie. Câtă vreme ele au libertatea de a se constitui ca familie cu sau fără căsătorie și astfel se poate crea un dezechilibru. Într-adevăr, după cum spunea petiționarea, uh, există uh, cotizații care s-au depus și familia, văduva uh, și copiii au de suferit din cauza pierderilor economice. Prin urmare, nu este vorba despre o subvenție, ci despre condiții de egalitate uh, cu văduvele și copiii celor cu căsătorii înregistrate. Este importantă această uh, precizare pentru că uh, nu vorbim despre o situație de necesitate, ci de compensarea uh, răului produs uh, unei familii prin dispariția unei, parte a, uh, unei părți a veniturilor. O altă problemă care perpetuează această inegalitate este faptul că se împiedică uh, Um, accesul la această pensie, uh, accesul definitiv la această pensie fără să se țină seama de uh, schimbarea posibilă a situației uh, văduvei. Eu cred că putem să includem această petiție în cadrul uh, comunitar. Dacă ne uităm la state membre ca Franța, Irlanda, Germania, Suedia sau Regatul Unit, o să vedem că acolo accesul la pensia de urmaș se face fără distinție de formula de coabitare aleasă. De aceea mi se pare că merită analizată în detaliu această petiție. Într-adevăr, statele membre au posibilitatea de a reglementa, dar trebuie să avem o viziune panoramică, astfel, încât, astfel cum uh, sugera reprezentanta uh, Comisiei prin intermediul Comisiei pentru Ocupare, astfel încât să venim cu o propunere de armonizare, inclusiv să sugerăm țărilor care se confruntă cu o asemenea situație, cum este și Spania, uh, o variantă de depășire a acestui obstacol. Viitorul guvern al Spaniei, care, după cum știți, uh, tocmai ce a ieșit din alegeri, uh, însă, potrivit ultimelor informații, se pare că în, ultimele, uh, în următoarele ore sau zile să se ajungă la un acord. Sperăm așadar ca acest guvern să reformeze acest articol din legea asigurărilor sociale, care creează atâtea probleme și atâta inegalitate. Problema electorală a Partidului Socialist, care pare să fie cel Uh, care va realiza coaliția uh, este că nu mai poate să aștepte această, uh, să rezolve această problemă. Este timpul să-și uh, uh, suflece mâne, uh, mânecile să treacă la treabă. De aceea, noi uh, sugerăm o analiză a situației din alte țări uh, pentru a vedea cum putem uh, inclusiv să ne folosim de vreo încălcare a drepturilor fundamentale în cadrul Uniunii Europene, astfel încât uh, să insistăm uh, în reglarea situației. Mulțumesc petiționarei că ne-a adus în față această chestiune care trebuie rezolvată. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Aguilera are cuvântul însă o să vă rog să fiți succinți pentru că avem o dupămasă foarte încărcată cu petiționari numeroși prezenți și care apoi trebuie să găsească mijloace de transport pentru a se întoarce acasă. Deci, doamna Aguilera. Mulțumesc, doamnă președintă. Um, colegele mele au uh, spus uh, foarte bine ceea ce au spus. Eu vreau dar să mai adaug că pe Silvia o știu de foarte multă vreme. E o persoană muncitoare care a avut nefericirea nu doar să-i uh, de, uh, să uh, rămână fără soț, ci și să se trezească în această situație. Și în unicul an când a primit cu un cent mai mult, acela a fost și anul în care partenerul său a decedat. Deci e o situație oribilă. Comisia a spus că, într-adevăr, asta ține de guvernul spaniol și, după cum a spus și Cristina, sunt convinsă că odată ce guvernul se va uh, uh stabiliza, lucrurile trebuie uh, schimbate. Modificarea legii este clar o discriminare care afectează în mod special femeile, în mod special așadar femeile și ce coincidență că atunci când, are, uh, când apare o problemă în lege, principalele victime sunt femeile. Prin urmare, sper ca lucrurile să se rezolve și să nu se permită ca, după cum spunea Silvia, o văduvă din sudul sudului Europei sau din orice alt loc să se confrunte cu această situație. Este o zi istorică, Silvia, chiar este, pentru că o femeie aflată într-o situație ca a sa nu a rămas acasă, ci a luptat în continuare printr-o asociație pe care grupul socialist vrea să o sprijine pentru a se soluționa această problemă. Uh, evident, uh, iată, sperăm să, ca această situație să nu se mai reproducă și în alta. Mulțumesc frumos, are cuvântul domnul Canias. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să mă uh, aplec puțin asupra petiției. Deși, evident, ă, trebuie să înțelegem și că aceste legi, ă, odată ce sunt lansate, ele mai conțin și erori. Însă, iată, aceasta este o ocazie să-ți recunoști greșelile și și ar fi bine ca cei care fac promisiuni prin aceste legi să le și respecte. Iată, acum li se dă ocazia. Petiția se referă la o plângere care, după părerea mea, nu ține de competența Comisiei, însă sunt alternate, alterate anumite principii de bază ale Uniunii, și anume principiul egalității și al nediscriminării. Și aceasta este o lege unde nu cred eu că s-a produs o greșeală doar, adică uh, aliniatul care stabilește condițiile în care o uh, pereche de facto poate să primească o pensie de urmaș, nu este o eroare, ci o condiție uh, dezabilitantă, adică o capcană. Sună urât, dar este o capcană tocmai pentru a evita ca acest drept să fie un drept de facto. Fiindcă perechile de facto trebuie să ne asigurăm că există ca atare, că sunt de facto. Problema legii nu este doar că nu integrează adecvat un, o normă sau un principiu, ci că, din păcate, în ciuda uh, guvernelor de stânga care uită imediat ce au uh, luat puterea, nu de fapt, ce vreau să spun este că nu există o lege națională privind perechile de facto, care ar fi probabil mecanismul adecvat astfel încât țara noastră să se alinieze la faptul uh, că aceste perechi de facto trebuie să fie și perechi de drept și noi trebuie să ne asigurăm că ele au aceleași drepturi ca perechile de drept, fiindcă este o uniune înregistrată care trebuie să aibă aceleași drepturi. De ce? Pentru a garanta valorile fundamentale ale Uniunii, egalitatea și non-discriminarea. Și repet în încheiere, sperăm că această petiție să rămână deschisă, o vom susține vom solicita această modificare a legii și sperăm totodată să vină o lege a perechilor de facto, astfel încât ele să fie transformate în perechi cu drept. Mulțumim, are cuvântul domnul Domnul Duda. Da? Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Această petiție necesită, fără îndoială, o muncă aprofundată și, așa cum ne-am așteptat, Comisia Europeană nu a fost în stare să uh, ne uh, ajute, pentru că este vorba de legislație națională și locală de această dată. Ceea ce este foarte important e o altă chestiune pe care trebuie să o studiem, respectiv uh, că avem de-a face cu refuzul de a uh, plăti aceste beneficii financiare, această pensie de urmaș, în cazul unei, unui parteneriat înregistrat. Deci că nu avem de-a face cu uh, o căsnicie. Uh, sunt de acord cu antevorbitorul care spunea că trebuie să promovăm bunele practici uh, și schimbul de bune practici între state membre. Soluția ar trebui să vină din schimbul de bune practici. Eu sunt pentru astfel de soluție. Eu vă propun ca această petiție să rămână deschisă și uh, ar trebui să o trimitem și la Comisia de Ocupare. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Taras! Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, mulțumesc uh, petiționarilor și Silviei pentru că a adus aici această petiție. Însă, într-adevăr, circuitul corect este ca aceasta să meargă la petiții, Comisia pentru Petiția Congresului uh, Deputaților uh, din instant, instituția spaniolă. Este o competență națională, iar guvernul să schimbe legea, să schimbe articolul menționat aici, 221 din legea asigurărilor sociale, aprobată în anul 2017 sub guvernul socialist și guvernul socialist al domnului Zapatero a dat această normă unde a spus că nu există limitare pentru că, uh, căsnicii, ci uh, există una pentru perechile de facto și, prin urmare, nu se acordau drepturile ega- drepturi egale perechilor de facto cu perechile căsătorite. În 2005, uh, legea uh, obliga la o uh, egalitate între drepturi. Însă acum suntem în anul 2019, deci au trecut 12 ani de atunci și petiționarii vin aici 12 ani mai târziu, după multe guverne socialiste și alte, de alte forme politice, uh, însă modificarea ar fi trebuit să aibă loc în cadrul Congresului Deputaților cu prioritate, fiindcă a trecut 12 ani. Însă, iată-ne în fața Comisiei pentru Petiții de aici, uh, cu uh, solicitarea de a menține pe, uh, petiția deschisă și a se trimite o scrisoare către Guvernul Spaniei pentru a accelera această modificare. Și Guvernul Spaniei, nou ieșit din uh, uh, ultimele alegeri, să treacă la treabă și să nu mai piardă timp. E păcat, e păcat că trebuie să faci printr-o instituție europeană ceva ce ar fi putut fi făcut direct la nivelul Guvernului Spaniol, cu prioritizare, fără să fie necesar un circuit atât de lung. Însă, dacă toți suntem de de acord, se presupune că, grație acestei comisii de petiții, va exista o presiune. Însă eu, fiind spaniolă, și să nu uităm de uh, o femeie care a fost ministru în guvernul spaniol, uh, eu spun că merita și să mergem pe varianta scurtă. Mulțumim frumos. Are doamna petiționar cuvântul două minute pentru a închide acest punct. Perdón, agradezco muchísimo. Mulțumesc foarte mult tuturor pentru observații și pentru voința um, pentru sprijinul deputaților spanioli mai ales. Uh, nu considerăm că e vorba de ideologie aici. Într-adevăr, în Spania a guvernat, uh, au guvernat și specialiști, socialiștii și PPE-ul și um, Acum așteptăm formarea unui nou, uh, nou guvern. Am explicat și parlament, în Parlamentul Spaniei ce se întâmplă. Toate grupurile politice sunt la curent. În legătură cu ceea ce a spus Comisia Europeană, eu nu sunt de acord. Eu cred că trebuie să uh, vă <laughs> uitați la Carta Drepturilor uh, fundamentale în care se spune că minorii trebuie să fie protejați indiferent de uh, starea civilă a mamelor, uh, indiferent de religia lor uh, și așa mai departe, că ele trebuie să, ei trebuie să fie protejați, inclusiv economic, că trebuie, pentru a se atinge obiectivele de dezvoltare mileniului, pentru că e vorba de sărăcie aici, să nu uităm de legislația europeană în domeniul ocupării, care spune că nicio măsură nu poate să permite discriminarea femeilor. Eu fac asta, spun asta în numele văduvelor. 92% dintre persoane văduve care se confruntă cu această situație sunt femei. Deci, uh, trebuie să priviți lucrurile și din uh, punctul de vedere al altor directive europene, pentru că pot să vă asigur că e vorba de povești de viață aici. Sunt drepturile noastre și nu putem să beneficiem de ele din cauza unui articol prost făcut, aberant, care a trecut atunci neobservat, care din, ciuda unui, din cauza unui euro sau unui cent în plus ne pedepsește pe viață. Nu se respectă niciun principiu din ordinea juridică. Este o cauză justă și ne bucurăm că uh, am ajuns să vorbim despre condiția văduvelor din, Fran- din, uh, din Spania, chiar și aici în Parlamentul European, chiar dacă drumul a fost lung. Um, și uh, Uh, trebuie să insistați pe lângă statul spaniol să uh, modifice acest uh, articol cu efect retroactiv de la intrarea în vigoare a legii. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, doamnă Oniate, v-am ascultat, am ascultat și ce a avut de spus comisia și ce au avut de spus membrii comisiei. Um, propun ca um, această petiție să rămână deschisă E vorba de competența statului, statului, statului spaniol. Propun să trimitem o scrisoare Guvernul Spaniei, Ministerului pentru Ocupare, dar și uh, Parlamentului uh, Spaniei, uh, biroului Camerei Deputaților din Spania, acum la început de nou mandat, pentru a le vorbi despre această petiție. Vom trimite petiția Comisiei pentru Ocupare din Parlamentul European care poate să se ocupă de uh, promovarea egalității în Uniunea Europeană. Aceasta este propunerea noastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Știu că drumul a fost lung, dar Comisia pentru Petiții uh, este um, poarta deschisă pentru cetățeni în instituțiile europene. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Muy... Continuamos con el... Deci trecem la punctul 21. E vorba de petiția 1126 2018 adresată de o, cetă... o doamnă de cetățenie britanică privind o directivă referitoare la abuzul și violența domestică. Petiționarea se află printre noi, dar ne-a cerut să ia cuvântul doar la sfârșitul dezbaterii. Așa că începem imediat cu intervenția Comisiei Europene în persoana doamnei Martina Tornbils uh, de la uh, din Comisia Europeană, de la Direcția Generală pentru Justiție. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumim petiționarei pentru inițiativa sa foarte importantă. Am dorit să reamintim faptul că Comisia este puternic angajată vorbitoarea rea. ce Comisia dorește să combată uh, violența împotriva femeilor și violența domestică, ceea ce figurează și în cadrul nostru de politici o um, implicare pentru egalitatea de gen. În ceea ce privește legislația uh, europeană, Uniunea Europeană a adoptat o serie de măsuri legale care uh, împiedică anumite forme de violență uh, bazate pe gen și uh, ajută statele membre să acorde asistență uh, Uh, în ce privește violența domestică. Avem uh, uh, directiva privind violența de gen. De asemenea, mandatul european permite victimelor să se mute dintr-un stat membru în altul. Uniunea Europeană prevede și măsuri pentru protecția victimelor traficului uman și pentru exploatarea sexuală a copiilor. Comisia a Uh, propus ca Uniunea Europeană să adere la, combat, la Convenția Consiliului Europei în ceea ce privește combaterea violenței domestice, așa numita uh, convenția Convenție de la Istanbul. În urma propunerii Comisiei, Uniunea Europeană a semnat Convenția în iunie 2017. Procesul de uh, finalizare a aderării Uniunii Europene este în curs și toate statele membre au semnat această convenție și deci 21 de state membre au ratificat-o între timp. Această convenție prevede uh, mai multe măsuri pentru a uh, combate violența împotriva femeilor și urmărirea uh, făptașilor. Este instrumentul uh, uh, cel mai bun uh, actual de a combate violența împotriva femeilor. Având în vedere faptul că uh, Uniunea Europeană dorește să finalizeze aderarea la această convenție, Uniunea nu a propus un alt instrument pentru a combate violența domestică. Dar Comisia este de acord cu petiționarea uh, în ceea ce privește uh, lupta împotriva violenței domestice și uh, abuzul împotriva femeilor. Mulțumim, doamnă președintă, și mulțumim și noi petiționarei. Mulțumim. Aș dori să știu dacă mai dorește cineva cuvântul. Nu? Atunci, a, vă rog, domnul Duda, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Este clar că subiectul pe care îl discutăm este foarte important pentru că, din nou, iată, cetățenii fac apel la noi Uh, într-un domeniu atât de uh, tragic uh, precum violența domestică și violența împotriva femeilor. Să știe că amploarea acestui fenomen este imensă și toți factorii implicați, că este vorba de uh, state membre, Uh, organizații locale, organizații naționale și locale, Uniunea Europeană, toți factorii implicați ar trebui să depună eforturi susținute pentru a combate acest fenomen. Aș dori să vă prezint un scenariu. Partea cea mai grea sau este uh, situația în care se află persoanele care suferă de pe urma violenței uh, aflându-se într-un, într-o altă țară. Pentru că nu numai că persoanele respective sunt controlate de partenerul uh, violent, dar nu beneficiază de pe uh, urma sprijinului din partea familiei, a prietenilor, anturajului și așa mai departe. Și nu știu nici măcar uh, cui să se adreseze. S-ar putea să mai fie și un alt factor agravant, problema sau bariera limbii. Într-o astfel de situație, victima devine o ostatec și uh, făptașii cred că pot să facă tot ce doresc. Și de aceea aș dori să menținem deschisă această petiție și să Uh, consultăm și Comisia Libe. Mulțumesc! Mulțumim! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Atunci dăm cuvântul uh, petiționarei, doamnei Jane Ursula Nicolas. E în sală? Da. Vă rog, aveți cuvântul pentru două minute. Mulțumesc foarte mult. Eu am fost uh, victima violenței uh, domestice în străinătate. Uh, eu mă încadram perfect în acest scenariu prezentat de antevorbitor și m-am aflat într-o situație dificilă. În 2002 am denunțat infracțiunea și în 2012 nu se soluționase și între timp am pierdut totul, inclusiv casa. M-am întors în Regatul Unit Uh, <clears throat> având statutul de refugiat în țara mea. Nu ar trebui să se întâmple acest lucru femeilor și aș dori să implor Uniunea Europeană să studieze situația femeilor migrante. Pentru că mm, cu toții ne mutăm uh, de pe un continent la altul uh, în prezent, călătorim cu toții și am nevoie, avem nevoie de protecție. Această protecție poate să fie uh, asigurată de către legislație, dar și prin uh, proceduri și prin uh, detalii administrative. Există o lacună imensă, o discrepanță între Convenția de la Istanbul și realitatea. Realitatea este tot mai mare, mai Uh, vastă pentru că tot mai multe femei uh, sunt abuzate, sunt victime și câteodată chiar mor de pe urma bătăilor partenerilor. Și un Europeană, această mare familie, ar trebui să lupte împotriva acestui fenomen și așa cum spunea antevorbitorul, ar trebui să uh, facem tot ce putem pentru a proteja femeile migrante, dar și copiilor. Uh, vorbesc de copii, copiii sunt și ei victimele violenței domestice și ar trebui să-i protejăm și să-i uh, educăm în ceea ce privește relațiile și să aducem ajutor acolo unde e necesar. Avem foarte, foarte multe de făcut. Suntem chiar la începutul uh, procesului și nu la final. Ar trebui în orice caz să continuăm. Mulțumim! Da, sunt de acord cu dumneavoastră că suntem la începutul acestui proces. Mulțumim pentru faptul că ne-ați uh, supus uh, atenția acest, această problemă a violenței, mai ales a violenței împotriva femeilor migrante. Deci propunerea a fost să menținem această propunere deschisă și să o trimitem, sigur, ținând cont și de situația femeilor migrante, deci să o trimitem la comisiile LIBE și FAM pentru aviz. Sunteți de acord cu această propunere? Bine, mulțumesc. Mă adresez colegilor de această dată. Ei sunt rugați să iau o decizie. Sper că și dumneavoastră sunteți de acord. Bine, mulțumim. Așa procedăm. S-a luat decizia, deci. Mulțumim. Avem acum pe ordinea de zi petiția 189 din 2018 adresată de SBP de cetățenie spaniolă în numele Platformei Europene pentru Consumator și Mediu privind diferența de remunerare între femei și bărbați. Petiționarul nu este în sală, deci putem da direct uh, cuvântul Comisiei Europene. Domnul Miguel de la Corte. Se pare că e pregătit. Ah. Președinta. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru petiții, pentru faptul că a urmărit uh, această petiție pe care o considerăm importantă. Toate măsurile necesare pentru a lupta împotriva diferenței de remunerare între femei și bărbați sunt o prioritate a Comisiei Europene, de aceea sprijinim petiția uh, acestei platforme, dar trebuie să facem o distinție clară între diferențele de salarizare și discriminarea salarială. Nu e același lucru. Uh, diferențele de salarizare sunt orice diferențele de salarii între ale femeilor și ale bărbaților. E vorba de 16% în medie în UE și cauzele acestor diferențe sunt multiple. Este un proces destul de complex. Printre ele se numără uh, segregarea orizontală pe piața muncii, faptul că femeile sunt concentrate în sectoare în care salariile sunt mai mici, segregarea verticală pe piața muncii, adică femeile nu ajung pe posturile cele mai înalte în cadrul întreprinderilor și Trebuie să menționăm uh, și politicile legate de reconcilierea vieții private și profesionale, care nu sunt adecvate, care sunt doar pentru femei sau se concentrează pe femei și nu promovează responsabilitatea comună în îngrijirea copiilor și altor membri ai familiei. În al patrulea rând, avem discriminarea salarială, care face parte din fenomen și este o problemă care duce la diferențele de salarizare. Discriminarea salarială este interzisă prin tratatul privind funcționarea UE UE și conform directivei 2006-54. Și uh, uh, uneori uh, uh se, uh, cauze, se datorează lipsei de transparență în domeniul salarizării. De aceea, președinta aleasă Comisiei a promis o inițiativă în legătură cu transparența în salarizare Um, în linia propusă de uh, Platforma Europeană pentru Consumator și Mediu uh, pentru a frâna discriminarea salarială. Dar insist, este doar o parte a problemei și dacă dorim cu adevărat uh, ca diferențele de salarizare să dispară, trebuie să ținem cont și de celelalte cauze, segregarea pe piața muncii, lipsa de corresponsabilitate în îngrijirea copiilor și altor membri ai familiei și așa mai departe. Mulțumesc! Uh, În calitate de membru al Comisiei de Ocupare, sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Într-adevăr, situația este complicată, dar totuși avem această competiție la Comisia noastră. Cine dorește să intervină din partea colegilor? Vă rog, domnul Iar. Da, într-adevăr, uh, s-au adus foarte multe argumente, nu o să le repet, dar, într-adevăr, punctul 1, un subiect foarte important, punctul 2, e, o, e cu bătaie lungă. Chiar dacă avem legislație, pentru că într-adevăr, avem de-a face câteodată cu obiceiuri, cu tradiții prost înțelese, eu cred că trebuie să rămânem pe poziții și să vedem care sunt uh, posibilitățile juridice pe care le avem la dispoziție, dacă sunt uh, suficiente și apoi cum uh, să le punem în aplicare și deci, într-adevăr, e o chestiune pe termen lung cu bătaie lungă, legile trebuie să fie promulgate, dar ele trebuie să fie transpuse, pune în aplicare. Și aici avem uh, foarte multe de făcut, pentru că știm că sunt foarte uh, multe probleme, deci încă o dată să o trimitem la Ample, să o menținem deschisă și sprijin în continuare toate eforturile în acest domeniu. Ok, uh, thank you, Mr. Mulțumim, domnule Iar. Cine mai dorește să ia cuvântul? Eu o să intervin în nume personal, spune președinta. Această diferență de salarizare între bărbați și femei e bine cunoscută. E o problemă cunoscută care a fost repetată, menționată în diversele rapoarte ale Parlamentului European, mai ales cele de la Comisia de Ocupare. Deci, recomandarea mea e să răspundem uh, petiționarului menținând aceste recomandări și aceste rezoluții și să închidem petiția. Cum vi se pare această decizie? Domnule Iar, dumneavoastră propuneați să o ținem deschisă. Cum procedăm? Va trebui să votăm? în mod normal, eu sunt cel uh, care doresc să închidem petițiile, dar în acest domeniu cred că ar fi bine să trimitem uh, petiția Comisiei Competente și după aceea să vedem să luăm o decizie, dacă să o lăsăm deschisă sau să o închidem. Practic e cam ce a spus și dumneavoastră, doamnă președinte. Eu n-am obiecții de principiu, deci dacă nu sunt alte poziții, atunci să o trimitem. Eleonora, văd că dorește să ia cuvântul. Please, Miss Sevi. Colgul ocazia. Profit de ocazie pentru a interveni și eu, do- uh, pentru a sprijini această petiție. Cred că e o idee bună să rămână deschisă. Eu de obicei uh, sunt cea care sunt pentru menținerea petițiilor deschise, dar în acest caz uh, avem deosebit de multe argumente pentru a menține deschisă și uh, faptul că avem inițiativele noi președinte a Comisiei, doamna von der Leyen, care uh, sunt uh, așteptate de Parlament uh, și deci petițiile sunt un instrument util pentru a monitoriza situația până când diferențele de salarizare vor fi o realitate din trecut cât mai curând, sper. Dezbaterea se însuflețește, vă rog, doamna Esteras. Și eu um, sunt pentru menținerea petiției deschise uh, subiectul diferenței de salarizare este una dintre cele mai importante uh, care avem de a face pentru a garanta uh, plata egală pentru muncă egală, care a fost un aspect uh, important în discursul Ursulei von der Leyen în um, dezbaterea din Parlamentul European și este unul dintre subiectele cele mai importante pe care ne vom ocupa în cadrul următoarei uh, strategii pentru oportunități egale. Deci uh, trebuie să menținem uh, această uh, petiție deschisă, să vedem cum fluctuează cifrele. În unele state sunt mai mari, în altele mai mici și Comisia pentru Petiții are misiunea de a fi instrumentul care poate face presiune pentru a schimba mentalitățile. Deci haideți să folosim această posibilitate. To, uh, taking into account the... Da, sunt de acord. Trebuie să ținem cont uh, Uh, și de argumentele aduse de noua comisie, care va trebui să se ocupe de această chestiune. Deci o menținem deschisă și o trimitem comisiei de ocupare. Bine. Sunteți de acord? Mulțumim. S-a întors și președinta noastră. Mulțumesc. Doamna Ștanoca. La siguiente petiție. Trecem la următoarea petiție. Petiția uh, 240 uh, a lui uh, domnului Bascăr de Galo de la uh, numele Jusapol privind măsurile de promovare a dreptului la un salariu egal pentru muncă egală în UE. Petiționarii mm, Cine dorește să ia cuvântul? O persoană? Două persoane? Deci fiecare petiționar are două minute și jumătate la dispoziție și apoi veți avea două minute uh, la sfârșitul dezbaterii pe care de asemenea puteți să vi le uh, împărțiți. Are cuvântul mai întâi domnul Luis Vasquez uh, Delgado și bine ați venit în Comisia PETI. Bună ziua, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc uh, Comisiei pentru Petiții din Parlament Uh, care în 2018 a deschis această petiție și a menținut-o deschisă până astăzi și cerem să mențineți în continuare deschisă această petiție. Pentru că, chiar dacă înțelegem că Parlamentul nu poate să impună o decizie unui stat membru, are suficientă autoritate pentru a solicita, pentru a păstra um, securității statului, uh, poliție, jandarmerie și așa mai departe uh, să intervină. Ultimele evenimente de violență organizată au arătat uh, că siguranța trebuie să fie garantată în Spania de poliție și jandarmerie. Ei sunt cei care au menținut ordinea, care au forțat au, au făcut eforturi uh, pentru a asigura siguranța și respectarea drepturilor tuturor cetățenilor. Uh, continuă uh, să aibă salarii mai mici decât alte, alte corpuri de poliție care aveau aceleași sarcini. Deci discriminarea între cele două corpuri de poliție care primesc de la Ministerul de Interne salarii diferite, chiar dacă munca este aceeași, Uh, trebuie să mm, uh, fie corectată de o legislație care să fie adoptată în Parlament uh, și care să rămână în vigoare. Deci cerem comisiei PETI să păstrează petiția deschisă. Dau cuvântul acum domnului președinte al Jusapol pentru a vorbi despre această petiție. Vă mulțumesc, vă rog. Buenas tardes. Bună ziua! În numele asociației pe care o reprezint de ceva vreme, dorim să vă aducem din nou în discuție această petiție pentru a vă prezenta diferențele salariale între um, corpurile de poliție. Trebuie să spun că cifra se învârte la peste 30%. Este adevărat că uh, revendicările pe care le-am avut cu ajutorul acestui Parlament uh, au făcut uh, să se producă o reducere, dar nu încă și o egalitate. Constatăm că soldul uh, celor de la Guardia Civil este sub uh, alte media altul, altor polițiști europeni. Uh, nu este nimic nou în acest lucru și de aceea uh, solicităm continuarea uh, acestei direcții, pentru că de peste 30 de ani solicităm să fim tratați demn și cu egalitate. În, uh, există o lege organică a grupurilor de securitate a statului care vorbește despre competențele de securitate publică și spun acolo că uh, Guvernul uh, este cel care trebuie să se ocupe de aceste corpuri, însă guvernul uită de răspunderea sa în ceea ce privește menținerea ordinii um, și a unui uh, tratament uh, echitabil pentru toți membrii acestui um, corp de menținere a ordinii. În Spania există mai multe tipuri de poliție și acest lucru trebuie avut în vedere. Au existat două acorduri, dar niciunul nu a fost respectat de guvern. Uh, breșa salarială începe cu peste 600 de euro bruți uh, pe lună. Datorită Husapol și a inițiativei noastre în Parlamentul uh, la nivelul primăriilor, am obținut și sprijinul cetățenesc cu peste 5500 de semnături într-o lună și jumătate. Cetățenii ne sprijină, ne apreciază și ne iubesc și asta pentru că ne facem treaba foarte bine. Toate aceste lucruri au dus la un acord în martie 2018, un al treilea acord așadar, un al treilea acord care dorește să soluționeze discriminarea salarială de care suferim dar nici acest acord nu va duce la egalizarea salariilor, pentru că a lăsat afară peste 3500 de uh, angajați ai forțelor de poliție uh, într-un labirint administrativ fără ieșire. Această petiție a fost, această moțiune a fost aprobată și a marcat un punct de unde nu mai există întoarcere, însă solicităm Comisiei să continue cu această petiție pentru că ne dorim ca principiile egalității și non-discriminării să fie respectate de statul de drept și de guvernul spaniol. Aceste măsuri pot menține accentul pentru soluționarea discriminării între Poliția Națională și Guardia Civil care să facă astfel încât măsurile legislative să fie în acord cu dreptul european. Și să, facă, să se facă astfel încât Husapol să aibă ușa deschisă la guvern, să poată ajunge la o soluție. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru că ne-ați primit și ne-ați ascultat. Mulțumesc frumos! Are acum cuvântul din partea Comisiei Domnul Adam Pocorni de la Departamentul pentru Ocupare. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Okay. Mulțumesc foarte mult uh, petiționarilor pentru că au prezentat cazul foarte clar. Comisia a răspuns deja anul trecut la această petiție. În luna noiembrie anul trecut s-a discutat subiectul tot la această comisie și recunoaștem pe deplin rolul foarte important Uh, jucat de către poliție și de către civil guard în statul membru respectiv. Și le mulțumim. Uh, bineînțeles că aceste activități uh, beneficiază de sprijinul nostru. În ce privește implicațiile juridice legate de aplicația legislației europene, așa cum a explicat Comisia anul trecut, principiul plății egale pentru munca egală este consacrat în tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, articolul 157, dar se aplică doar uh, diferențelor de gen între bărbați și femei. Principiul este consfințit în tratat, e adevărat, dar uh, de această dată nu se aplică pentru că acest caz uh, vizează uh, forțe polițienești cu diferite acorduri salariale uh, și să nu uităm că statul spaniol este angajatorul acestor uh, polițiști și această rezervă uh, vizează și legislația secundară, directiva, de exemplu, care sprijină uh, tratamentul legal și nediscriminarea. E vorba de chestiuni precum orientarea sexuală și vârsta. Dar nu se aplică în situații în care acești factori nu uh, sunt pertinenți. Factorul uh, Uh, distinctiv de această dată este vorba încă o dată că este vorba de forțe polițienești diferite cu uh, angajatori diferiți, dar principalul angajator este statul spaniol. Deci comisia înțelege uh, și e de acord cu această plângere, din perspectiva legislației europene, nu avem o dispoziție nici în legislația primară, nici în cea secundară, care să se referă la uh, situația uh, descrisă de petiționar. Mulțumesc! Mulțumim frumos. Trecem acum la membrii comisiei și are cuvântul domnul Bușade. Doamnă președinte, dragi colegi, stimați uh, petiționari, ca reprezentant al Vox, uh, încă din primul moment am susținut dreptul la egalitate și la eliminarea disparităților salariale între uh, ofițerii corpurilor de poliție spaniole. Uh, Trebuie să existe o egalizare salarială pentru că se fac aceleași lucruri și anume cele mai importante, asigurarea um, securității spaniolilor uh, în toate momentele uh, istoriei noastre. Sistemul descentralizat din Spania nu a făcut însă decât să agraveze această situație de inegalitate de remunerare prin uh, ceea ce numim uh, statutul autonomiilor, care sunt ineficiente și nesolidare în acest caz. În ceea ce privește concluziile comisiei, evident, uh, vorbim de o aplicare juridică, însă trebuie să semnalăm că în cazul acesta ne aflăm uh, în fața aceluiași plătitor, Ministerul de Interne. Dacă ar fi uh, plătitori diferiți, uh, atunci lucrurile ar fi diferite. Însă, din perspectiva dreptului internațional, într-adevăr, după cum a spus acum reprezentantul Comisiei, statul spaniol este unicul plătitor. Prin urmare, Um, în baza doctrinii politice a Vox, considerăm că acest lucru afectează suveranitatea națională și atunci este răspunderea Parlamentului Spaniei și a Guvernului Spaniei să garanteze această egalitate de plată. Însă considerăm că instituțiile comunitare trebuie să fie arbitri și de aceea să sprijinim această petiție ca mecanism adecvat pentru ca instituțiile uh, europene să îndemne autoritățile spaniole uh, rezultate în urma alegerilor de duminică 10 noiembrie să garanteze în mod imediat această echivalare salarială și două observații în încheiere. Mi se pare extrem de grav să văd că regulamentul comunitar garantează egalitatea și non-discriminarea pe motive de uh, gen, însă nu garantează egalitatea și non-discriminarea în alte circumstanțe de caracter personal sau social, așa cum cere Constituția noastră. Iată așadar o logică juridică elementară care nu este respectată. Sprijinim așadar această petiție și acum închei, doamnă președintă, uh, mai spun că în Spania toți spaniolii știu că fondurile publice sunt destinate unor scopuri extraordinare, cum ar fi indoctrinarea copiilor, însă par să nu fie suficiente pentru garantarea uh, uh, eliminării inegalității salariale între spanioli. Mulțumesc! Mulțumim frumos! Are cuvântul domnul Canios. Gracias, presidenta. Eh... Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, aș vrea să mulțumesc tuturor agenților uh, forțelor uh, polițienești uh, de stat, oricare ar fi ele, pentru eforturile lor de garantare a libertăților și cetățenilor spanioli. Apoi, mulțumesc petiționarilor prezenți aici, pentru încăpățânarea cu care au perseverat într-un principiu elementar, care ar trebui să fie esențial și pentru legiuitori, și anume, aceeași muncă merită același salariu. Acest lucru, în principiu, ar trebui să fie o maximă gravată în aur pe frontispiciul oricărei administrații publice. Aceeași muncă, același salariu. La fel fac și uh, polițiile uh, Oare uh, fac același lucru uh, Poliția Națională, Guardia Civil sau Mossos de Escuadra din Spania? Da, toți garantează securitatea cetățenilor. Primesc același salariu? Nu. Trebuie să obținem acest lucru. Este competența statului spaniol să o facă? Da. O face? Nu, nu o face. Rău. Însă, această comisie și instituțiile europene au această posibilitate să îndemne guvernul să respecte acest principiu elementar al non-discriminării, nu? Mie mi s-a spus că egalitatea este egalitate. Nu știe nici de gen, nici de regiune, nici de origine, nici de lipsuri și atunci nu știu de ce, nu știu dacă ea poate fi limitată. Eu sper că nu. Egalitatea trebuie să fie un principiu de bază al politicilor, instituțiilor publice și al acestei instituții, și al Comisiei, și al Consiliului, și al tuturor instituțiilor europene. Prin urmare, trebuie să extindem conceptele uh, egalității pentru a ne asigura că nu mai există discriminare pentru aceeași muncă, indiferent de alt concept. Astfel, pentru a ne garanta acest uh, angajament și a încerca să corectăm această situație, este bine să insisti, insistăm că este absolut obligatoriu să eliminăm această disparitate sal salarială, să le mulțumim petiționarilor pentru insistență și să sperăm că această eroare se va repara. Mulțumesc! Minunat! Mulțumesc, doamna maestre, acum are cuvântul. Gracias, presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi doresc să mulțumesc petiționarilor pentru prezență și mulțumesc uh, pentru faptul că doresc să uh, exprim recunoștința noastră la adresa forțelor de poliție și jandarmerie uh, care permit menținerea ordinii și respectarea legii. Trebuie să ca, ca guvernul să garanteze condițiile acestor profesioniști să ne asigure securitatea. Trebuie să descriem o situație uh, cu anumite detalii importante. Deci s-au schimbat, uh, s-au modificat salariile în, ultimii, în ultima vreme, mai ales în ultimul an. Doresc să spun acest lucru colegilor și cetățenilor care ne ascultă ce s-a întâmplat uh, în ultima vreme. Știți, în Spania, în ultimii doi ani, am avut două guverne diferite și în urma unui moțiuni de cenzură în 2018 uh, am avut un nou guvern care uh, s-a uh, confruntat cu un acord semnat de guvernul precedent al PP-ului în care guvernul și-a asumat creșterea salariilor forțelor de ordine și guvernul actual și-a dat seama că niciuna dintre aceste inițiative nu s-a materializat. Înseamnă acest lucru că nu s-a făcut nimic? Nu, nu e adevărat. Vă voi da detaliile, pentru că cred că este important să se audă tot ceea ce s-a făcut. Guvernul actual, toată vara lui 2018, a făcut eforturi pentru a materializa angajamentele luate de guvernul anterior, uh, care nu au fost aplicate deloc. Deci, întâi, în septembrie a aprobat 800 Uh, de milioane pentru buget uh, suplimentar pentru poliție și jandarmerie. Deci, uh, în octombrie 2018 s-au cheltuit 318 milioane de euro, apoi în aprilie s-au cheltuit alți 250 de milioane. Aceste plăți fac parte din bugetul adoptat și amintesc colegilor, colegii din țara mea știu foarte bine că guvernul uh, nu a putut uh, să obțină uh, votarea unor noi bugete. Au fost bugete prelungite din anii precedenți. Um, și pentru 2020 se prevede buget suplimentar. Cu aceste sume se consolidează salariile și, polițiștilor și jandarmilor. Din 2020 uh, salariile vor fi în medie cu 20% mai mari decât în 2017, cu 20% mai mari. Restul funcționarilor statului spaniol, pentru restul funcționarilor statului spaniol, uh, salariile vor fi crescut cu 6%. De aceea mă surprinde faptul că se transmite mesajul că forțele de ordine au fost abandonate, desprețuite, din potrivă. Sunt uh, foarte respectate. Trebuie să aveți răbdare să se aplice angajamentele, pentru că acest guvern își ia în serios angajamentele, întotdeauna, mai ales când sunt juste și asumate în fața unor instituții. Deci, pentru a vorbi și despre uh, siguranță, despre securitate despre care s-a vorbit în uh, uh, intervențiile precedente, să nu uităm că guvernul actual a făcut uh, investiții importante pentru a îmbunătăți uh, siguranța lucrătorilor, dar nu doresc uh, să abuzez de timp, dar aveți toate aceste noi condiții uh, asigurate forțelor de ordine. Deci aș insista că trebuie să se lasă marșă de manevră acestui guvern care uh, a funcționat uh, fără bugete propuse Um, și aprobate, ca așa cum le-a dorit în ultimul an, dar încearcă să facă ceva. Mulțumesc. Care cuvântul doamna Esteras? Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc petiționarilor. Sprijin uh, și, uh, și sunt recunoscătoare pentru tot ceea ce au făcut forțele de ordine. Pentru colegii care nu sunt din Spania, doresc să spun că Spania este o țară unde poliția și eh, jandarmeria depind direct eh, de, de stat, eh, dar avem și patru uh, uh, poli- uh, forțe de politici regionale în uh, diverse uh, comunități autonome. Uh, toate acestea formează un corp care garantează uh, securitatea în mod exemplar în Spania s-a cerut acestei comisii în 2018, când făceam parte din biroul Comisiei pentru Petiții, uh, ca uh, salariul uh, în diferitele forțe să fie echivalent pentru că munca este echivalentă. Uh, s-au cerut, am cerut informații Ministerului de Interne atunci, precum și Parlamentului Spaniei, Camerei Deputaților din Spania, pentru uh, ca uh, petiția să se concretizeze. Ministrul de Internă a răspuns Comisiei pentru Petiții și a spus că atunci aveam un guvern uh, PPE condus de Mariano Rajoy uh, cu un ministru de interne care astăzi este eurodeputat s-au ocupat de această petiție și au semnat un acord pe 12 martie uh, 2018 și s-a votat o rezoluție în martie 2018 de asemenea prin care se stabilește uh, un cadru pentru ca să se ajungă la uh, o remunerare egală, la condiții egale de salarizare. S-a cerut un studiu pentru a vedea cum, uh, pe baza, uh, uh, pe, cum, se poate, cum se pot echivala salariile tuturor cu cele alor polițiștilor din Catalonia. S-a constatat că bugetul nu a fost suficient, așa că s-a hotărât să, crea, să crească bugetul conform mm, Conform concluziilor acestui studiu, două luni mai târziu, guvernul a căzut în Spania în urma unui mulțim de cenzură și a, a avut de atunci un guvern socialist. A, acesta trebuie să facă studiul pentru că a, acest lucru s-a întâmplat după două luni după ce noul guvern a intrat în funcție și am, din ce am citit în presă și din ce am aflat de la sindicatul poliției, uh, Eh, și din ceea ce ne-a spus firma de consulting s-au făcut eh, presiuni eh, din partea Ministrului de Interne ca să nu crească sub nicio formă bugetul. Și toate forțele de securitate, forțele de ordine spun că studiul nu este corect pentru că nu s-au comparat costurile, nu au fost contabilizați anumiți funcționari și uh, din cauza presiunilor uh, Ministerului de Interne nu s-a dovedit că suma bugetul trebuie să crească. Sindicatele poliției denunță presiunile Uh, guvernului spaniol asupra uh, organismului care a făcut studiu. Eu cer ca petiția să rămână deschisă, să trimitem o scrisoare Parlamentului Spaniei pe acest subiect, pentru că guvernul a trăit multe, a făcut obiectul mai multor alegeri uh, și propunerea de legislație încă nu a fost finalizată și cer, să, cer, să scriem de asemenea Guvernului Spaniei, Ministerului de Interne, ca să nu mai facă presiuni Uh, și să respecte spiritul uh, um, celor decise de guvernul uh, PPE, pentru că trebuie să se facă justiție și să se aplice principiul egalității și nediscriminării pentru toți. Mulțumesc foarte mult. Nu sunt alte intervenții din partea membrilor comisiei. Atunci dau două minute petiționarilor ca să și le împartă un minut de fiecare. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Îmi spune președintele uh, să epuizez eu cele două minute. Două observații vis-a-vis de intervențiile pe care le-am auzit aici. Adevărul este că nu ar trebui să fim aici, pentru că Partidul Socialist și Partidul Popular știu clar și la fel și celelalte partide politice că uh, egalitatea, uh, egalitatea salarială este un drept care trebuie respectat de guvern. Așa spune Parlamentul atunci când 306 parlamentari au votat pentru legalizarea acestei egalități de remunerare, astfel încât niciun altă, nicio altă instituție să uh, încalce acordurile, așa cum au făcut-o atât socialiștii cât și popularii timp de 30 de ani. Trebuie să spunem că Partidul Socialist a considerat că este vorba de un miliard și ceva de euro ca valoare a disparității sal- salariale. Astăzi, ceea ce a făcut Partidul Socialist în putere în Spania este să solicite de la Consiliul de Stat un raport prin care să se stabilească legătura dintre acordul semnat de Partidul Popular și s-a spus că nu există nicio legătură juridică. Deci, singura garanție pe care o avem este autoritatea acestui Parlament, autoritatea legii și uh, puterea ILP care trebuie uh, legiferată în Parlamentul spaniol, astfel încât să spună pentru totdeauna că polițiștii uh, spanioli nu trebuie să fie discriminați la nivel salarial. Și nu vorbim de aceeași muncă, doamnelor și domnilor, ci de faptul că unii polițiști, uh, cei de la Poliția Națională, au mai multe riscuri și mai multe competențe pe tot teritoriul spaniol, în timp ce alții au limitări ale statutului. Uh, nu cerem mai mult, ci cerem mai mult decât ni, mai puțin decât ni se corespunde, uh, ni se, uh, la cât avem dreptul. Deci, este clar că nu ar trebui să fim aici, repet, dar vom insista, suntem consecvenți, pentru că principiul clar al egalității nu trebuie să fie unul care să rămână la latitudinea guvernelor. Trebuie fixat prin lege, o lege a Parlamentului Spaniol, care să spună clar că remunerarea tuturor funcționarilor publici care fac aceeași muncă sau chiar mai multă trebuie evident să fie egală pentru ca familiile lor să poată să își respecte obligațiile de a-și îngriji și hrăni copiii, printre altele. Mulțumesc! Mulțumim frumos, spune președinte, Mulțumim petiționarilor. Această uh, comisie uh, pentru petiții este poarta de intrare a cetățenilor europeni care pot să-și prezinte aici solicitările, plângerile, contribuțiile și așa mai departe. Prin urmare, după ce v-am ascultat și pe dumneavoastră și comisia și reprezentanții acestei comisii și ai grupurilor parlamentare, propunerea președinției este să lăsăm deschisă această petiție și vă mai spun că în cadrul reuniunii din 20 uh, 9 noiembrie 2018 s-a uh, solicitat o scrisoare prin care să fim informați de autoritățile spaniole. În 24 ianuarie am primit și 15 martie am primit răspunsuri, însă date fiind alegerile și uh, investirea unei uh, uh noi uh, instituții, promitem să retrimitem aceste scrisori pentru a fi informați cu privire la evoluția petiției dumneavoastră și a um, stabilirii egalității salariale. Aceasta este președinție, uh, propunerea președinției. Vă ascult. Eu uh, sugerez să ne redublăm eforturile, pentru că dacă te trimitem aceeași scrisoare pe care am trimis-o în noiembrie, nu are niciun sens, pentru că ei nu, dacă tot trebuie să repetăm, atunci haideți să uh, aplicăm un pic mai multe presiune astfel încât petiția să fie eficientă. Să spunem uh, ce e de spus, că trebuie să se meargă la Consiliul de Stat și așa mai devreme și să se forțeze, să se accelereze puțin lucrurilor, lucrurile. Propunerea mea așadar este să menținem deschisă această petiție să trimitem o nouă scrisoare solicitând Ministerului de Interne și Parlamentului să meargă mai departe, să acopere această disparitate salarială. Eu propusesem așadar o scrisoare, una Ministerului, una Parlamentului, uh, dar iată, colega îmi cere să facem mai mult de atât, să cerem uh, Guvernului și Parlamentului să um, anuleze, să elimine această uh, disparitate. Nu știu ce spun ceilalți colegi, doamne maestre. Mulțumesc, doamnă președinte. Adevărul este că mie mi-a atras mult atenția faptul că doamna deputată uh, care a fost aici în legislatura uh, uh, anterioară um, sugerează să punem mai mare presiune. Deși ne gândim la situația din Spania de, de acum uh, și problema aceasta cu inegalitatea de remunerare, uh, care există datorită a ceea ce a făcut uh, Partidul uh, Popular. Și când era Partidul Popular la putere, uh, colega nu spunea niciodată, haide să-i strângem cu ușa, să-i strângem cu ușa. Eu aș spune încă o dată să nu uităm că au existat schimbări, că au existat dovezi de uh, dorință de îndeplinire a acestor angajamente, a acestui acord pe care dumneavoastră l-ați lăsat pe masă, dar uh, nu uh, s-a pus în practică. Deci da, să se mențină deschisă, nicio problemă și o să vă susținem, dar vreau să atrag atenția asupra inconsecvenței și a incoerenței doamnei deputate starea care a fost aici în uh, mandatul trecut și nu a zis nimic în acest sens. Mulțumesc frumos! Înainte să-i dau cuvântul uh, domnilor Canias și Arias, uh, președinția face întotdeauna propunerile pe baza ceea ce zice și Comisia. Însă acum ascult din nou grupurile parlamentare pentru ca după aceea să vin cu o nouă propunere. Domnul Canias. Eu voi fi foarte scurt, doamnă președintă. Vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să nuanțez ceea ce am spus. Propunerea noastră este foarte pertinentă, însă trebuie să asigurăm această eliminare a disparității și aici nu e nicio uh, nuanță. Eliminarea disparității. Acesta este angajamentul. Mie nu îmi place să aduc dezbateri naționale în această comisie Însă se pare că va exista în curând un guvern și atunci ar fi bine ca această scrisoare să fie ă, transmisă unui guvern și să vorbească despre principiul eliminării disparității. Ați cerut și dumneavoastră cuvântul? Da, mulțumesc, doamnă președintă. Într-adevăr, ă, cam asta voiam să spun și eu. Petiționarii au solicitat un lucru pe care îl tot solicită de ani de zile. Uh, singura diferență a fost uh, cine a guvernat. Noi n-am guvernat uh, în trecut și atunci îi putem critica pe toți în deplină libertate. Dar aici nu o să facem. Aici este vorba despre a garanta drepturile acestor funcționari, acestor lucrători și, prin urmare, dat fiind ceea ce a spus domnul Canias, Uh, spun că li se cere, se cere de către petiționari și de această comisie către guvernul Spaniei să asigure această eliminare a disparității salariale pentru că ea poate afecta securitatea și operativitatea unor funcții pe care până la urmă le atribuie tot ministerul, dar tot ministerul dă și condiții de muncă uh, inadecvate. Noi trebuie să susținem Poliția Națională și Guardia Civil totodată. Ei trebuie să-și facă treaba în aceeași condiții, aceleași condiții ca și poliția polițiile autonome și asta este o insultă pentru toți cei care știm în ce condiții lucrează aceste două funcții, Poliția Națională și Guardia Civil. Domnul Arias, mulțumesc. Doamnă președinte, eu nu voiam să intervin pentru că doamna Estaras a făcut-o uh, mai înainte și în plus cred că este foarte clar și anume faptul că această petiție trebuie să rămână deschisă și să trimitem această scrisoare. Însă, ce m-a supărat pe mine a fost intervenția doamnei maestre. Aici se spune dacă vorbim sau nu vorbim de uh, eliminarea disparității. Noi zicem da, nu s-a făcut asta, asta este clar. Însă e clar că S-a făcut ceva, acest acord la care s-a ajuns și pe care guvernul nu știe să-l gestioneze până astăzi. Și cei care au făcut asta am fost noi, în mai 2018 și nu am terminat, tocmai pentru că în vara acelui an a avut loc o moțiune de cenzură și nu ni s-a mai permis. Ce nu înțeleg eu este ce s-a întâmplat cu aceste întârzieri Uh, ale acestui guvern al Spaniei, care se tot laudă că a făcut totul la timp și vine aici și spune una și alta. Să fie tot foarte clar. Da, eliminarea disparității salariale absolut normal, trebuie făcută. Mulțumesc frumos, iată dezbaterea s-a încheiat și acum propunerea președinției o repet. După ce v-am ascultat și pe dumneavoastră și comisia și toate grupurile parlamentare, Vreau să fie foarte clar, după cum am spus, încă în ziua în care mi-am uh, luat uh, în funcție această poziție, că voi fi mereu uh, corectă și voi încerca să găsesc un compromis între grupuri. Și atunci, în această direcție merge propunerea mea. Să menținem petiția deschisă, să trimitem o scrisoare Ministerului de Interne vorbind despre petiție și uh, cerând acoperirea disparității salariale. Să trimitem o scrisoare Congresului Deputaților, care este puterea legislativă din Spania, să spunem că petiția rămâne deschisă și să solicităm uh, angajamentul de eliminare a disparității uh, salariale. Cam aceasta este propunerea mea. Așadar, vă mulțumesc din inimă petiționarilor și de asemenea, în calitate de cetățean spaniol, vă mulțumesc și pentru eforturile voastre ca reprezentanți ai forțelor de ordine din Spania. Pasamos al siguiente. Trecem la punctul următor. Trecem la transporturi. Avem petiția 998 din 2018, adresată de Alberto Cirio de cetățenie italiană privind revizuirea proiectului de infrastructură a liniei de cale ferată de mare viteză Torino-Lion. Petiționarul nu este. Deci dăm direct cuvântul Comisiei Europene pentru evaluare. Vă rog. Domnul Colson nu? John Colson. Sunteți cumva? Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Foarte pe scurt, doream doar să reafirmăm acordul nostru de plin cu petiționarul. E un proiect acest uh, tunel uh, Torino-Lyon, uh, căruia Comisia Europeană acordă mare importanță, întotdeauna l-a susținut prin re, uh, regulamentul privind uh, rețelele transeuropene de transport, deci din punct de vedere juridic, dar și din punct de vedere financiar, din mecanismul uh, interconectare Europei, Comisia a acordat 813 milioane de euro ca subvenții și din punct de vedere politic, coordonatoarea europeană și Comisia, la nivel înalt, și-au exprimat întotdeauna susținerea pentru acest proiect foarte important care e situat pe coridorul mediteranean. E foarte important atât pentru Italia cât și pentru Franța, dar și pentru celelalte țări din coridor, pentru Spania, dar și pentru țările din Europa de Est. Acest proiect a înregistrat o mică întârziere, dar iată, e pe făgașul cel bun. Poate că vă amintiți că în septembrie a avut loc uh, un meeting organizat de către Uh, organizatorii proiectului pentru a sărbători cei 9 km construiți în acest tunel și atât uh, de partea italiană cât și de partea franceză au fost lansate achizițiile publice și continuă uh, conform planului. Deci nu vrem să mai spunem nimic în plus decât să subliniem încă o dată importanța pe care Comisia o acordă realizării acestui proiect. Mulțumesc! Mulțumim. Doamna Del Bos a cerut cuvântul. Vă rog. Bună ziua! Mulțumesc că mi acordat cuvântul în contextul acestei petiții. Eu reprezint Franța. Sunt de la Versailles și în numele verzilor aș dori să-mi exprim dezacordul în legătură cu această petiție și mai ales cu proiectul Lyon-Torino. Ca să fie foarte clar, aș dori să spun că autorul acestei petiții, Alberto Cirio, este fost eurodeputat și este președintele regiunii Piemonte. Deci, iată, avem de-a face cu o deturnare a procedurii de petiție. Nu avem uh, de-a face cu cetățeni obișnuiți. Uh, domnul Cirio, de mult, a avut ocazii foarte numeroase de a influența acest proces uh, în calitate de parlamentar sau de autoritate locală. Am dorit să punem în uh, lumină un uh, paradox faptul că discutăm uh, din nou această petiție care mm, uh, vorbește despre o investiție foarte importantă pentru viitorul Italiei, Franței și Uniunii Europene. Și cu toate acestea, de mai bine de 20 de ani, instituțiile franceze se critică acest proiect și de mai bine de 20 de ani. Fără ambiguitate, în 1998, raportul Rossier spunea la pagina 57-59 că avem de-a face cu probleme foarte mari în a vedea rentabilitatea proiectului. Se pare că îmbunătățiri substanțiale sunt posibile pentru o sumă de investiții care să nu depășească cu 10% sumele necesare. Aceeași constatare în 2003, în raportul comun, Uh, de la Inspecția Generală a Finanțelor, Poduri și Șosele, paginile 317-327. Această misiune consideră că metodologia aplicată pentru evaluarea proiectelor de infrastructură a arătat că efectele socioeconomice nu scot în evidență niciun interes uh, al acestui proiect pentru colectivitate. De asemenea, Curtea de Consuri, în 1 august 2012, pagina 5, valoarea economică netă actualizare este negativă în toate scenariile studiate, toate scenariile. Și mai recent, Consiliul de Orientare a Infrastructurilor din februarie 2018 consideră că nu uh, s-a spus că ar fi uh, nevoie de această infrastructură. Se pare că impactul este uh, uh negativ și uh, nu are uh, sens să continuăm cu lucrurile. lucrurile. Deci, suntem îndreptățiți, având în vedere criticile înalților funcționari francezi, de ce acest studiu este de actualitate și de ce uh, de fiecare dată se discută acest subiect doar cu ocazia alegerilor din Franța. Această petiție încearcă să ne convingă că trebuie ca această subvenție de 813 milioane să fie uh, continuată, inducând cetățenii în eroare, pentru că uh, avem de-a face cu o greșeală, pentru că articolul 17 din regulamentul 1376 din 11 decembrie 2013 prevede că decizia de a pune în aplicare o astfel de proiecte depinde de capacitatea de finanțare publică. Deci, iată, nu există niciun fel de uh, riscuri de penalitate dacă proiectul este oprit mâine. În 2012, uh, uh, costurile evaluate erau de 26 de milioane de euro. Nu mai putem continua cu această logică de proiecte faraonice, ca în urmă de, cu 30 de ani, uh, ne ținând cont de consecințele nefaste asupra mediului. Consecințele financiare de mediu și societale sunt de această natură încât cetățenii europeni merită o dezbatere democratică care nu a avut loc la fața locului. Și totuși, uh, la fața locului, cetățenii sunt gata să se implice și să propună uh, proiecte alternative, atât în Franța cât și în uh, Italia. În Alp, foarte mulți cetățeni se mobilizează împotriva proiectului pentru a păstra teritoriile și pentru a ocloti biodiversitatea de munte, deja fragilă. Am dat cuvântul Franței, acum Eleonora Envi reprezintă Italia, cum vă rog. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând doresc să mulțumesc colegii de la Versi în calitate de reprezentant a mișcării 5 stele, nu pot decât să apreciez luarea de poziție împotriva acestei uh, opere de infrastructură dăunătoare uh, Ehm, noi am sărbătorit ehm, de curând 30 de ani de la căderea zidului Berlinului. Ni se pare că această perioadă a comunismului ni se pare la an lumină. Dar ni se spune că acest proiect de infrastructură conceput la puține zile după acest eveniment este calea spre modernitate și progres. Cu toții am zâmbit. Cei care au propus linia de mare vitiză de Tărin lyon au reușit Uh, să facă acceptat un proiect inutil, uh, poluant și obsolet, um, catalogându-l ca fiind proiect de dezvoltare. Dar care idei de progres aparține un uh, proiect care folosește miliarde uh, din resurse publice pentru uh, a săpa un tunel într un multe uh, doar pentru a economisi o oră pentru transportul de mărfuri, mărfuri care pot să ajungă mai târziu la destinație. Despre ce mărfuri e vorba? Pentru că creșterea fluxurilor comerciale pe uh, acest tronson, care ar fi justificat realizarea acestui, uh, lucrări de, acestor lucrări de infrastructură, uh, nu s-a concretizat. Ni se spune uh, că tunelul este util pentru mediu pentru că tirurile nu vor mai fi pe drumuri și mărfurile vor fi uh, transportate cu trenul și se reduc, se reduc uh, emisiile. Dar înainte ca linia de mare viteză să vadă lumina zilei, va fi nevoie de 15 până la 20 de ani de șantier în care vor crește foarte mult emisiile de dioxid de carbon. Se spune că primul kilogram de dioxid de carbon scos din atmosferă va fi doar în 2040, când va fi de deja prea târziu pentru a opri urgența climatică. Uh, dacă avantajele acestui, uh, acestor lucrări sunt imaginale, însă costurile la adresa mediului sunt concrete și reversibile. E vorba de uh, creșterea instabilității terenului și eliminarea apelor uh, subterane. Acestea ar fi drenate, ar fi drenați între 60-150 de uh, milioane de metri cubi de apă pe an, echivalentul uh, de furnizării de apă pentru un oraș de un milion de locuitori timp de un an. Avem nevoie de așa ceva în Europa? Nu. Uh, vântul uh, altfel bate, cetățenii nu mai uh, cred într-un progres bazat pe distrugerea peisajelor naturale pentru a construi catedrale în deșert. Astăzi trebuie să apărăm mediul, să reducem consumul de bunuri și mărfuri prin economia circulară, prin reciclare și prin economia de materii prime. Un proiect care riscă să facă rău mediului doar ca să crească tranzitul de mărfuri este o idee din trecut și nu din din uh, prezent, nu din viitor și nu poate să-și găsească locul în Europa de mâine. Mulțumesc! Thank you, Eleanor. And uh, now, Mr. Mulțumim, Eleonora. Domnul Foror, acum, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc uh, să spun că nu sunt de acord cu acest proiect Toată lumea dorește infrastructuri mai rapide și mai moderne pentru cetățeni, dar acestea trebuie să fie utile. În Italia deja aveam prea multe catedrale în deșert, așa cum a spus colega mea Eleonora Evi. Acum câteva luni s-a publicat o nouă analiză cost-beneficii privind linia familiară de mare capacitate Torino-Lyon. Uh, s-a luat în considerare uh, cererile estimate ale fluxului de trafic uh, și aceste date trebuie luate în considerare. În primul rând, previziunile de trafic Uh, făcute atunci și actualizate arată că s-a supraestimat mult prea mult traficul de mărfuri uh, și uh, deplasarea fluxurilor generate de proiectul feroviar ar avea un impact modest. Ideea proiectului s-a născut acum 30 de ani în condiții economice foarte diferite de cele de azi. În plus, estimarea costului total este foarte aleatorie și datele de azi uh, Uh, sunt doar pentru așa numitul tunel de bază, dar Curtea franceză de conturi încă în 2012 a estimat costul total al proiectului ca fiind de 26 de miliarde de euro, chiar dacă uh, s-au prevăzut chiar ca acest buget să fie insuficient. Uh, finalizarea uh, o, um, lucrărilor ar implica etape pe suplimentare pe teritoriul francez și italian care nu au fost în, încă programate în timp. Uh, Uh, ele ar avea loc uh, doar uh, după saturarea liniei. Ce înseamnă acest lucru? Practic există un risc ulterior, există riscul să se construiască o bucată dintr-o operă care nu va fi finalizată niciodată și cu toții trebuie să ne gândim serios la așa ceva. Facem lucrări căror valori sunt uh, uh, puse sub semnul întrebării, o bucată de uh, uh cale ferată care nu e legată de nimic, nu e necesară și mișcarea 5 Stele a luptat întotdeauna împotriva uh, acestei risipiri de bani publici. Trebuie să se evaluează impactul uh, care a arătat că costurile depășesc mult beneficiile. Și trebuie să ținem cont de acest lucru. Adaug, uh, în fine, că uh, mișcarea 5 stele a făcut din această luptă o chestiune de identitate și, așa cum ne-a învățat pe Pegrilo, uh, noi ținem la identitatea și la valorile noastre. Mulțumesc! Thank you. So, Mr. Yar. Domnul Iar. Aș dori să revin la petiție. Întrebarea este dacă trebuie să o lăsăm deschisă sau să o închidem. De această dată Uh, nu contează dacă suntem pentru sau împotriva proiectului, trebuie să închidem petiția. Eu am o altă poziție decât uh, uh verzii și cei care au vorbit înainte, dar eu spun că ar trebui să închidem această petiție. Pentru mine răspunsul, răspunsul este suficient, uh, petiționarul s-a manifestat, am citit răspunsul și eu vă propun să închidem această petiție. I give myself the floor și îmi dau și eu mie cuvântul, eu vă propun să o menținem deschisă, tocmai pentru că s-a dovedit că e nevoie de dezbateri suplimentare. Banii au fost în mod uh, parțial uh, afectați și reprezentantul comisiei are o poziție complet uh, diferită decât cea exprimată de către colegi. Colegii care îi reprezintă pe verzi și mișcarea 5 stele. Și chiar petiționarul are o poziție diferită. Deci eu nu cred că avem motive să o închidem. Din contră, eu cred că ar trebui să o ținem deschisă și să uh, cerem comisiei să facă o evaluare suplimentară ținând cont de uh, opinia membrilor uh, Parlamentului European exprimată astăzi. Domnule, iar sunteți de acord? Nu? Doriți din nou cuvântul? Nu. Știu cum arată uh, majoritatea. Mm, nu sunt mulțumit, uh, dar noi încercăm să uh, ținem cont de poziția petiționarului care a spus, uh, deci poziția este diferită, așa cum spuneam, uh, pozițiile sunt foarte diferite și eu cred că ar trebui să uh, o închidem. Sigur, uh, pot să trăiesc și cu o lăsat deschisă, dar în orice caz, având în vedere răspunsul petiționar, primit de petiționar, uh, cred că ar trebui să închidem. Nu știu, n-am înțeles eu bine, petiționarul este pentru proiect? Continuăm cu birocrația, cu uh, hârțogăria și cu eforturile suplimentare? Bine, o putem lăsa deschisă, dar eu cred că e vorba de o dispută care trebuie să fie continuată la nivel de stat uh, membru. Dar eu spuneam înainte că aș dori să închidem petiția, dar dacă nu se poate, atunci o lăsăm deschisă. Președinta. Eu sunt conștientă de probleme. Dar cred că cel mai bine ar fi să continuăm și să permitem petiționarului să Uh, se menține. Deci domnul iarăși da acordurile, o ținem deschisă în continuare. A, se abține. Votăm sau ce? Cum procedăm? Majoritatea este pentru menținerea petiției deschise. Eleonora, aveți o altă propunere? Allora, eu um, mi esprimo... Eu, una, pot fi pentru închiderea acestei petiții. Știu că sunt alte petiții pe același subiect care ne vor permite în viitor să continuăm să monitorizăm acest proiect care clar este dăunător. Dar în legătură cu ce să facem cu această petiție, sincer, nu am uh, o poziție clară dacă să o închidem sau să o lăsăm deschise. Eu pot să fiu de acord și să o închidem. Yes. Yes, I mean, um, I have, uh, I am under the understanding that other petition... Înțeleg că mai urmează o petiție pe acest subiect și probabil că și altele după. Deci, uh, cred că dezbaterea trebuie să continue, să rămână deschisă. Dar putem închide această petiție pentru că întrebarea foarte specifică a petiționarului a primit răspuns, dar este adevărat că ar trebui să continuăm Uh, dezbaterea acestui proiect. Deci putem, sper, să închidem această petiție și să continuăm uh, dezbaterea cu alte ocazii. Președinte, o decizie de compromis. Dacă am înțeles eu bine, această petiție o închidem, dar continuăm dezbaterea. Cu statul membru și eventual să așteptăm și alte petiții, dar Comisia se pregătește pentru a reacționa la acestea. Mulțumesc. Deci am închis această petiție. Următoarea petiție 1030 din 2018, adresată de Rafaela Scatolon, de cetățenie italiană din nou, privind anularea proiectului pentru linia de cale ferată de mare viteză Brescia-Verona în prezența petiționarei. Vă rog, aveți cuvântul. 5 minute, nu mai mult, vă rog, pentru că timpul ne presează. Va bine, grație. E, bună... Bine, mulțumesc. Bună seara. Mulțumesc în primul rând Comisiei pentru că ne-a dat posibilitatea să discutăm despre această petiție. Adineauri am discutat despre calea ferată Torino-Lion. Aici e vorba despre altă cale ferată de mare viteză Brescia-Verona. Se discută mult despre liniile de mare viteză din uh, Italia de aproape 30 de ani. Uh, a fost considerată o operă strategică și importantă, dar ne întrebăm de ce s-a așteptat 30 de ani ca să se Uh, ca să se materializeze. A dormit atâta vreme și acum se spune că este urgentă, dar pe baza unui proiect depășit. Având în vedere termenele de realizare, va fi nevoie de cel puțin 10 ani. Nu există date certe în legătură cu creșterea uh, pasagerilor și mărfurilor uh, din 2028. Oamenii și mărfurile vor, se vor deplasa cu autoturisme electrice. Europa investește atât de mult în electricitate. Revoluția e în curs recurs. nu-și poate permite să rămână pe de o parte. Așa cum a spus domnul Marco Porti, profesor de economie și planificare în transporturi la Institutul Politehnic din Milano, a coordonat și grupul de experți tehnici independenți care a făcut analiza costuri-beneficii cerută de guvernul italian de anul trecut și care s-a revelat negativă. Analiza analiza completă cu toate cifrele uh, este disponibilă pe site-ul guvernului italian. În ciuda acestei analize negative, există intenția de a se continua cu realizarea proiectului și cu justificarea că opera uh, nu poate fi oprită pentru că trebuie plătite penalizări în, în valoare de 1,2 miliarde de euro. Analiza evidențiază o evaluare negativă în valoare de 2,4 miliarde dacă, chiar dacă se plătește penalitățile maxime uh, între 500 de milioane și 1,2 miliarde de euro, totuși uh, ar fi mai convenabil să nu se realizeze opera pentru că s-ar economisi un miliard. Cu siguranță. În petiție am indicat diferitele consecințe negative ale proiectului, nu doar asupra aspectelor economice, dar și asupra mediului uh, și uh, a teritoriilor uh, respective. Am introdus aici fotografii pe care le-am făcut eu la manifestații care au avut loc în zona care va avea de suferit în urma acestui linii de mare viteză și în urma săpării tunelului vedeți uh, că ar suferi și sanctuariul de la Frasino și unii primari au uh, sprijinit uh, studiul privind um, riscul de poluare a um, apelor de subsol solicitarea nu este doar a mea, deci, ci a tuturor celor care s-au mobilizat în mod pașnic pentru apărarea teritoriilor lor. Printre acestea, eh, printre aceste persoane se află și membrii eh, eh, unui comitet de apărare a zonilor de deal din zona lacului Garda, pe care îi reprezint de asemenea reprezentanții teritoriilor și societății civile, precum și administrația publică locală, cer revizuirea unei părți a traseului liniei de cale ferată de mare viteză între Bercea și Verona. Grație adoptării noilor tehnologii, eh, există deja posibilități de transport disponibile și eh, convingătoare, eh, așa cum s-a făcut în zona Val di Suza pentru Veneția Trieste, cu economii de resurse publice și folosind solul în mod eficient linia actuală uh, permite un uh, transport convenabil. Se spune că dacă nu se concluzează acest proiect, suntem împotriva progresului și dezvoltării. Noi spunem că progresul și dezvoltarea unui teritoriu pornește de la respectarea lui ce valoare economică are apa pe care o beam, cât valorează supraviețuirea unei specii de animal și apărarea habitatului său, cum uh, valorizăm un sanctuariu istoric unde uh, se fac pelerinaje, uh, ce daune economice vor suferi comunele din zona lacului Garda și zonele vitivinicole care vor fi transformate într-un șantier. Uh, cum uh, putem uh, evalua sănătatea persoanelor din zonele poluate de pe parcursul acestei linii? Să nu uităm încă un aspect. Când vorbim despre opere mari de infrastructură, știm că corupția întotdeauna este prezentă și Acestea sunt principalele forțe care insistă asupra realizării proiectelor. Cu puține săptămâni în urmă, um, s-a, făcut uh, Uh, s-a făcut un apel de ofertă pentru o licitație, dar costurile de infrastructură au fost subestimate, de aceea nicio firmă nu a făcut ofertă. Uh, de aceea, evaluarea costurilor finale uh, nu este corectă poate va trebui să se plătească pentru a se plăti, eh, pentru a se renunța la aceste opere. Noi nu suntem împotriva operelor inutile, nu suntem împotriva liniilor de mare viteză, suntem împotriva acestui proiect. Nu este un proiect de tren de mare viteză, este uh, un proiect uh, de uh, tren care uh, va costa doar bani. Există deja legături între aceste orașe, putem să le îmbunătățim pe acestea, să le modernizăm. Spunem, da, infrastructurile uh, care permit îmbunătățirea vieții cetățenilor. Nu suntem uh, Uh, pentru cele care răutățesc viața cetățenilor și sărăcesc uh, mediul. Unele lucruri nu pot fi cantificate în bani. Viitorul teritoriilor noastre și a copiilor noștri nu poate uh, să uh, fie vândut pentru a câștiga 5 sau 10 minute. Generațiile următoare ne vor uh, cere uh, să răspundem pentru faptele noastre. O fac deja. Da. Le Canson, la parole encore. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Reprezentantul Comisiei. La acest proiect, cred că trebuie să facem o diferență. Pe de o parte, situația lui de mare proiect uh, în rețelele transeuropene de transport și pe de altă parte partea de finanțare din uh, bugetul Uniunii Europene. La acest prim uh, aspect, proiectul uh, Brescia-Verona uh, se află pe coridorul uh, mediteranean. A fost recunoscut mai mult de către legiuitorul european, deci de către Consiliu și Parlament, care împreună au votat pentru acest regulament ca proiect fundamental preidentificat pe coridorul de transport pe care l-am menționat. Deci, e un proiect important pentru noi, care ar permite o legătură mai bună pe linia, linia Milano-Veneția-Trieste, va lega mai bine Italia cu Europa Centrală, permite de asemenea luarea în calcul a traficului din uh, Austria și Elveția și se pare că și traficul de călători va crește pe acest tronson. Deci, avem de-a face cu un proiect important, recunoscut ca atare de către colegiuitorii europeni și care face parte din regulamentul cu privire la rețelele transeuropene de transport. Însă, și aici ajung la al doilea aspect, e un proiect pentru care promotorii imobiliari sau guvernul italian nu au cerut niciodată finanțare din uh, mecanismul privind uh, interconectarea Europei. Deci nu au avut uh, Uh, subvenții din bugetul european pentru acest proiect. Mulțumesc! Mulțumesc! Eleonora Evi a cerut cuvântul. Mulțumesc! Aș dori să mulțumesc uh, petiționarului și tuturor petiționarei și asociațiilor și comisiilor care de ani de zile luptă împotriva acestui proiect, acest tronsol între Bestia și Verona. Comisia Europeană ne spune că avem de-a face cu un proiect uh, fundamental, dar așa cum spunea și petiționarea, da, într-adevăr, în urmă cu 30 de ani un astfel de proiect ar fi fost uh, fundamental. Da, nu se poate ca 30 de ani mai târziu <laughs> un astfel de proiect să-și mențină uh, caracterul fundamental. Comisia Europeană nu a făcut o evaluare a costurilor și a beneficiilor, uh, însă a existat o analiză care a intervenit după răspunsul pe care l-am primit de la Comisia Europeană. Deci aș dori să încurajez Comisia Europeană să țină cont de această evaluare. De ce vă spun asta? Pentru că pe baza noilor informații și acestei noi analize, analize privind costurile și beneficiile, uh, reiese foarte clar că acest proiect reprezintă uh, avantaje, uh, uh, dezavantaje economice. Deci analiza respectivă a fost negativă. Deci cetățenii din regiunea respectivă vor fi expuși la riscuri foarte grave. Așa cum ne-a reamintit petiționarea, acest proiect periclitează pune în pericol uh, site-uri uh, UNESCO turistice, rezerve naturale și uh, site-uri arheologice, la fel ca și zone protejate speciale care fac parte din Natura 2000. Vor fi probleme cu drenarea lacului respectiv. De asemenea, vor fi probleme de uh, sorginte hidrogeologică. Uh, Vom uh, asistarea lunecări de terenuri și așa mai departe. De asemenea, probabil că pânza freatică ar, uh, va putea să fie poluată, pentru că se pare că uh, sursele de poluare vor fi foarte numeroase. De asemenea, zonele vitivinicole care sunt protejate vor fi și ele afectate. Vă întrebați poate Ce se va întâmpla cu acest uh, proiect? Cred că trebuie să implementăm pe deplin principiile din uh, tratatele europene, precum principiul uh, precauției. Deci, cu alte cuvinte, e mai bine să preîntâmpini decât să vindeci. Poate că vă gândiți că da, da, sunt ceva riscuri, dar merită să ni le asumăm, pentru că până la urmă vom avea avantaje uh, economice, dar deocamdată uh, avantajele economice sunt inexistente, cel puțin din perspectivă financiară. Am uh, menționat această analiză riscuri-beneficii efectuată de către un grup de experți independenți. E vorba despre mai bine de, două, de pierderi de mai bine de 2 miliarde de euro. Această sumă nu va fi niciodată compensată sau depășită de uh, avantajele economice. Taxele respective vor fi de 1,2 miliarde de euro pentru uh, uh, folosirea uh, tunelului. Deci, iată, avem de-a face cu un proiect inutil și, așa cum subliniază această analiză costuri-beneficii, în ce privește fluxul de călători și de mărfuri, nu poate fi garantat. Avem totuși o linie feroviară acolo. Tot vorbim despre progres și de, uh, uh, de modernitate, dar uităm să menționăm că avem o legătură feroviară între Brescia și Verona, care. Uh, deci asta înseamnă că acest tronson nu urmează să fie mai folosit. Deci, sigur, am putea să vedem un avantaj în reducerea întârzierii cu câteva minute, dar nu mai mult. Deci, nu cred că este o, uh, o problemă foarte mare, nu cred că este un uh, proiect care merită sprijinul nostru. Regiunea respectivă este uh, amenințată, la fel ca și cetățenii. Noi dorim ca proiectul să fie abandonat pur și simplu și să se folosească mai bine linia feroviară uh, actuală prin îmbunătățirea infrastructurii și prin modernizarea ei. Aș dori ca petiția să rămână deschisă pentru că e un proiect în curs și ar trebui, ar trebui să trimitem o scrisoare autorităților italiene în care să repetăm ce am spus, să le încurajăm să renunțe la acest proiect uh, feroviar de uh, mare viteză și să folosească cât mai bine legătura feroviară, feroviară existentă. Pentru că, până la urmă, miza o reprezintă protecția sănătății umane și a, patrimo- a patrimoniului cultural și istoric a regiunii. Mulțumesc, da, trebuie să dăm dovadă de coerență. Dacă am închis uh, petiția anterioară, ar trebui să închidem și pe aceasta. Ce cred colegii? Domnul Iar. Doamnă președinte, va trebui să votăm. PP-ul este pentru închiderea petiției, celelalte grupuri se pare că doresc să o menținem. Deci vă propun să votăm ca să tranșăm. Da, putem vota. Avem 10 colegi prezenți. E suficient, avem cuvorumul. Avem de-a face cu o situație ciudată. Avem propunerea doamnei Evi de a trimite o scrisoare autorităților italiene. Ce credeți? E o propunere utilă? Deci, în acest caz, menținem petiția deschisă și încercăm să obținem un răspuns din partea autorităților. Da, E un compromis, scriem o scrisoare autorităților și dacă primim răspunsul, atunci va trebui să luăm decizia la comisia noastră. Da, până atunci, bineînțeles că petiția trebuie să rămână deschisă. E logic. După ce primim răspunsul la scrisoarea noastră, atunci, împreună cu coordonatorii, să, va trebui să luăm o decizie. Cred că e un compromis bun. Da, deci dăm curs uh, acestei propuneri domnului Iar, mai ales pentru că petiționara contestă proiectul. Nu v-am dat uh, uh, două minute pentru concluzie, dar deja uh, în introducere ați vorbit destul de mult. Deci dacă menține petiția deschisă, Și dacă trimitem o scrisoare autorităților italiene, este o soluție satisfăcătoare, da. Mulțumim. Deci, mă, decizia este să menține petiția deschisă și să scriem autorităților. Din Spania avem acum petiția 659 din 2018, adresată de domnul Samuel Martin Sosa, în numele uh, Mișcării Ecologiști în Acțiune, tot privind construirea unei linii de mare viteză între Marcena și Osuna, în provincia Sevilla. Petiționarul este de asemenea prezent. Aveți cuvântul, domnule petiționar. 5 minute, vă rog. A, e o femeie, îmi cer scuze, spune președinta. Bună Bună ziua. Speciile care locuiesc în uh, zona de protecție specială avifaunistică, uh, SPA, uh, Campinias de Sevilla, au fost declarate de Uniunea Europeană ca specii prioritare cu mult înainte de construcția platformei feroviare și de protec- proiectarea axei feroviare transversale a Andaluziei care urmează să traverseze Andalusia de la est la vest. Tronsonul care face obiectul petiției noastre face parte din această axă feroviară și traversează 13, zone de, 13 km din uh, zona de protecție specială. Autorizația ambientală s-a obținut uh, pe cale urgentă ca proiect de interes general, dar nu există motive de interes public care să afecteze securitatea sau sănătatea. Sentința uh, Curții Europene de Justiție semnalează că Spania nu a adoptat uh, măsurile necesare pentru protecția păsărilor sărbatice și că există un risc de deteriorare a habitatelor naturale și a spaci, uh, speciilor din SPA-ul Campinia de Sevilla. În același timp, Regatul Spaniei a informat Comisia că, până la momentul de față, nu există nicio intenție de finalizare a acestui proiect feroviar. Momentan, situația actuală este următoare. Platforma este construită, are 14 metri lățime și 13 km lungime, este um, îngrădită pe ambele părți, pe toată lungimea sa și este supravegheată și uh, există acolo o echipă permanentă, deci este întreținută permanent. A fost construită de 10 ani, dar nu se folosește. Impactul cel mai grav pentru faună este acest gard dublu care formează o barieră fragmentând teritoriul. Vorbim de o zonă cerealieră tipică unde uh, există cel mai important nucleu de dropie, uh, Otistarda, din Andaluzia și totodată este, această uh, populație este izolată de celelalte. Pe lângă uh, dropie sunt și alte specii catalogate de Uniunea Europeană drept uh, prioritare și în pericol de extincție. Spiritul directivei europene este acela de a evalua eventualele impacte, impacturi înainte de executarea proiectului. Comisia a considerat că um, ea consideră că o evaluare a impactului care să fie actualizată și de bună calitate este un punct de plecare Însă, soluțiile de corectare propuse de regatul uh, Spaniei s-au bazat pe o evaluare de impact ex post, efectuată după ce o mare parte din lucrări au fost deja efectuate și după ce impactul s-a produs deja. Nu poți să faci o evaluare de bună calitate pentru că nu a existat o monitorizare a populațiilor afectate pe parcursul acestor ani. Nu se poate corecta ceva a posteriori, odată platforma construită, fără să ai variabile și date suficiente și actualizate. De fapt, există două alternative fie să se dea o nouă utilizare a acestei platforme, cum ar fi uh, uz recreativ, de pildă, fie personal, o prefer pe a doua, să se facă niște actualizări minime, să se lase totul așa cum este și pur și simplu să se demonteze gardurile, iar taluzurile, care sunt destul de joase ca înălțime, le vedeți în fotografie că oricum sunt parțial uh, înierbate, să fie lăsate așa, iar natura să acopere încetul cu încetul întreaga platformă. Acestea sunt dropiile, speciile protejate cele mai importante afectate de aceste lucrări noi, uh, ecologiști în acțiune, solicităm uh, Parlamentului European să invite Comisia Europeană să se um, detașeze de această strategie, să nu accepte faptele consumate pentru că le considerăm a fi o încălcare a legii și solicităm totodată ca Parlamentul să solicite uh, regatul Spaniei să abandoneze un proiect care a fost deja declarat ilegal de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Nu vrem ca aceste căi uh, linii de înaltă viteză să distrugă 13 km de zone sensibile. Cazuri ca acesta sunt cele care fac să nu avansăm în lupta împotriva pierderii biodiversității. Pe scurt, ecologiștii în acțiune solicită Parlamentului European să îndemne regatul Spaniei să respingă în mod pe termen nedefinit proiectul și acest uh, tronson care afectează um, zona de protecție specială avifaunistică și să îndeplinească directivele europene privind uh, managementul spațiilor uh, Natura 2000. Uh, președinta întrerupe și o roagă să încheie pe petiționară. Am încheiat, spune petiționarea, nu chiar așa de repede. Era ultima frază, spune uh, petiționarea. Uh, trebuie să fim responsabili pentru a evita fragmentarea și pierderea habitatelor, pentru că odată cu ele vine și pierderea biodiversității. Mulțumim și bine ați venit în uh, comisia noastră. Are cuvântul acum Daniel Fernandez Gomez de la Depart- uh, uh, DGMV. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc totodată și petiționarei. În ceea ce privește această petiție, aș vrea să spun următoarele. Într-adevăr, sentința Curții Europene de Justiție din 24 noiembrie 2016 a spus că regatul Spaniei a încălcat uh, obligațiile pe care le are atât uh, potrivit directivei privind păsările, cât și celei uh, privind um, habitatele, cu privire la acest proiect de linie uh, feroviară de înaltă viteză, care începuse în anul 2007 și fusese suspendat în 2009, când a rămas în starea în care o ved- îl vedeți și în prezent. Cu toate acestea, trebuie totodată să spunem că în aceeași decizie, Curtea a respins solicitarea Comisiei de a condamna uh, Spania pentru neîndeplinirea obligațiilor uh, ce îi reveneau prin directiva privind uh, evaluarea impactului de mediu. Prin urmare, în momentul de față, regatul Spaniei trebuie să adopte măsurile necesare pentru a pune în practică această decizie și Comisia trebuie să verifice că, într-adevăr, măsurile respective sunt executate. Comisia a întrebat Spania la o lună după decizia curții, care sunt măsurile pe care le prevede. Și în calendarul prevăzut atunci, ni s-a prezentat calendarul precum și uh, măsurile bugetare avute în vedere. După cum a spus într-adevăr petiționarea propunerea Spaniei a fost să realizeze o evaluare a proiectului în scopul de a uh, analiza, de a evalua daunele produse cu executarea parțială a proiectului um, de uh, linie de mare viteză, astfel încât să se identifice măsurile uh, corective și compensatorii adecvate necesare pentru minimizarea daunelor provocate. dat fiind, dată fiind respingerea de către uh, Curtea Europeană de Justiție a uh, ideii de sancționare a Spaniei, Comisia a considerat că această soluție ar putea fi un bun punct de plecare pentru identificarea măsurilor corective necesare potrivit regatului, uh, propunerii regatului Spaniei. De asemenea, Spania și-a manifestat și intenția de a nu continua executarea acestui proiect în momentul de față. Autoritățile spaniole țin legătura cu Comisia și o informează periodic cu privire la evoluția acestor măsuri care pun în practică sentința Curții Europene de Justiție și, potrivit ultimelor informații care ni s-au transmis, aceste, um, această procedură de evaluare ex post uh, s-a uh, adus la o uh, schimbare a evaluării inițiale a impactului de mediu, iar la momentul de față se definesc și se execută măsurile corespunzătoare în, funcțiile de concluziile, în funcție de concluziile din această modificare a evaluării de impact, iar Comisia monitorizează în continuare astfel încât să se asigure de executarea corectă a sentinței uh, Curții de Justiție. În momentul de față, nu s-a încheiat încă evaluarea situației Însă, dacă reprezentanții Comisiei consideră că măsurile puse în aplicare de Spania nu sunt uh, adecvate, poate uh, face uz de, de prevederile uh, articolului 160 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, uh, depunând un recurs la Curtea de Justiție și solicitând uh, uh, sancțiuni pecuniare. Mulțumesc frumos, doamna președintă! Mulțumim! Există intervenții din partea deputaților? Nu. În acest caz, vom, uh, voi spune care este propunerea președintei pentru această petiție și anume să o menținem deschisă și să solicităm autorităților spaniole competente să informeze Comisia cu privire la măsurile adoptate pentru a garanta aplicarea integrală a deciziei Curții de Justiție. Astfel, mulțumesc frumos petiționarei pentru prezența în această comisie. Mulțumesc și eu, spune petiționarea. Și trecem la următorul punct, 26, petiția 26 din 2018, adresată de Patricio Oșlis Serrano, de cetățenie spaniolă, în numele colectivo emigrante, privind linia de cale ferată dintre Canfranc și Oloron. Petiționarul nu este printre noi, așa că dau cuvântul comisiei Pascal Boismans, vă rog. Thank you, thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru noi este foarte important să spunem că regiunile uh, frontaliere sunt foarte importante. 30% din populația europeană trăiește în regiuni transfrontaliere și 40% din teritoriile sale. Contribuția la PIB-ul european este de 30% acestor regiuni. Deci, pentru noi este foarte important este să consolidăm uh, dezvoltarea acestor regiuni uh, transfrontaliere uh, și uh, Asta se aplică și uh, regiunilor uh, din Spania respective. Este vorba de uh, conexiunea deci linia de care ferată dintre Canfranc și Oloron. Această legătură frontieră a primit uh, sprijin uh, din două surse, programul Interreg pentru cooperarea uh, transfrontalieră. Au fost două proiecte sprijinite volumul total de 4,7 milioane de euro, care evaluau uh, dezvoltarea teritorială și uh, economică și impactul acestui uh, tunel uh, și, de asemenea, impactul unui astfel de tunel de mare viteză. Două proiecte au fost, uh, de asemenea, sprijinite din programul Interconectarea Europei. În iunie 2018 a fost uh, luată o decizie, un program a fost adăugat, a fost uh, uh selectat și avem 10,2 milioane de euro din partea mecanismului uh, interconectării Europei, care se axează pe pregătirea tehnică a lucrărilor pentru construirea tunelului și pentru uh, modernizarea uh, uh, stației, deci gării respective. Noi am alocat uh, și personal suplimentar pentru a reface legătura de 30 de kilometri care lipsește între uh, Franța și Spania, dar bineînțeles că statele membre și guvernele respective trebuie să ia decizia finală. Lor le revine uh, datoria pentru a finaliza acest tronson lipsă. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Sunt intervenții? Domnul Arias, mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi, doresc să mulțumesc Comisiei pentru tot ceea ce a făcut. Cred că eforturile sale merg în direcția dorită. Nu ne-ar plăcea ca o dorință istorică a guvernului din Aragon, dar și a spaniolilor în general, care este redeschiderea acestei linii Uh, acestui tronson feroviar uh, între uh, Canfranc și Olon, Oloron să să, să aibă repercusiuni negative asupra uh, altei, uh, altei proiecte de cale ferată. Uh, Linia Canfranc Oloron este o revendicare istorică care cu siguranță poate îmbunătăți traficul de mărfuri în zonă și cred că trebuie să menținem petiția deschisă. Astăzi, mai mult ca niciodată, um, este o decizie bună redeschiderea acestei linii de care ferată și Partea franceză pare să fie în sfârșit, în sfârșit uh, dispusă să abordeze subiectul la nivel politic, să ia o, o decizie politică în acest sens, ca să se execute lucrările în ceea ce privește traversarea uh, Pirineilor Centrali, această posibilă redeschidere a tronsonului Canfranco-Loron nu trebuie să aibă uh, consecințe asupra uh, căii central-pirineene uh, și asupra conectării între Franța, Spania și Portugalia. Uh, Calea ferară Canfranc are utilitate transfrontalieră, dar se limitează la uh, un interes local și regional. Uh, uh, autoritățile din Aragon trebuie să continue în această direcție, iar Franța trebuie să sprijine programul și să facă apel la programul Connecting Europe pentru uh, zona Pirineilor. Această linie de care ferată uh, trebuie să fie un început pentru o bună colaborare între Franța și Spania pentru uh, proiecte mari de uh, traversare a Pirineilor prin uh, calea uh, Pirineilor centrali. Mulțumesc! Am ascultat comisia și un, ce au de spus un membru al comisiei. Uh, propun să păstrăm petiția deschisă. Mm, pentru că, așa cum a spus Comisia, s-a făcut o propunere recentă de folosire a mecanismului Conectarea Europei și pe lista de anexă este și uh, uh, calea ferată Saragossa-Pau. Uh, PO uh, și uh, preferăm să păstrăm uh, petiția deschisă pentru ca Comisia să continue să ne, trans, să ne uh, comunice informații în legătură cu acest proiect de care e ferată și folosirea mecanismului conectarea Europei. Mulțumesc! Trecem la punctul 27, petiția 1205-2015 adresată de o persoană de cetățenie slovacă privind modernizarea tronsonului feroviar dintre Liptovski uh, Miculaș. Uh, uh, petiționarul nu e prezent, așa că dau cuvântul lui Iaroslav Saca de la DG Regio, de la Comisia Europeană. Good evening, Madam Chair. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc pentru că mi-acordați cuvântul. O să vă informez în legătură cu uh, chestiunea care face obiectul uh, petiției. Modernizarea tronsolului uh, feroviar de la Liptovski, Miculaci, a fost discutată de mai multe ori la Comisia Petia Parlamentului European data trecută, la mijlocul anului 2017. Comisia a urmărit această chestiune de atunci încoace, de când petiția a fost menținută deschisă și aș dori foarte pe scurt să vă informez în legătură cu evoluțiile de atunci, deci de la jumătatea anului 2017 până acum, pe acest proiect. Să vă pun la dispoziție informațiile pe care le-am primit uh, din partea Ministerului Slovac de Transporturi, care este autoritatea care gestionează programul operațional, în conformitate cu care s-a plănuit uh, această investiție. Primul aspect, a existat uh, un proiect de construire a unui pod care a făcut obiectul uh, petiției și podul respectiv a fost uh, complet exclus din evaluarea de impact și s-a considerat că există o modalitate mai ieftină de a face legătura între cele două site-uri. Deci s-a găsit o soluție mai ieftină. În ceea ce privește Uh, investițiile în acest proiect feroviar, uh, în consecință ele au fost reduse. În al doilea rând, procesul IA la care s-a făcut trim, uh, trimitere în răspunsul nostru la petiție în 2017, a început în iulie 2018 și se află în faza de uh, colectare a uh, avizelor experților. Cam acum ar trebui să primim uh, răspunsul uh, uh, definitiv pentru acest studiu privind evaluarea de impact asupra mediului. Doream să vă spun că scopul acestui proiect este modernizarea uh, liniei între Jirina și Coșice, care face legătura între Slovacia, deci din est spre vest, pentru trenuri cu 160 de km pe oră. Secțiunea are o uh, lungime de 18,5 km. având în vedere faptul că s-a beneficiat de uh, finanțare din fondurile europene, care însă nu a fost uh, suficientă pentru implementarea proiectului, proiectul va fi tratat în următoarea perioadă financiară. E clar că proiectul nu este suficient de matur pentru implementare deocamdată. Iată ultimile evoluții de ultima dată când am fost la comisia dumneavoastră în 2017. Aș dori să vă asigur că comisia va continua să mențină contactul cu autoritatea de gestionare, mai ales pentru a pregăti uh, perioada de programare de după 2020. Iată informațiile pe scurt din partea mea. Doamnă președinte, mulțumesc foarte mult pentru că ne acordați cuvântul și mulțumesc și pentru atenție. Mulțumim foarte mult. Cine dorește să ia cuvântul? Domnul Slabakov. Mulțumesc, doamnă președinte. Аз съм натоварен от моите словашки колеги. Eu am fost rugat de către colegii slovaci care, din păcate, nu pot să participe la ședința de astăzi, să uh, uh citesc contribuția lor. Nu e vorba doar de o problemă de mediu, este vorba și de o problemă de ordin social. Reprezentantul Comisiei a dat un răspuns uh, exhaustiv, dar problema este că avem de-a face cu o finanțare ascunsă prin uh, uh, fonduri europene. Deci, sub aceast, acest nume de uh, proiect european, uh, municipalitatea dorește să construiască infrastructura Uh, spunând că e vorba de un proiect european. Proiectul este bun și ar putea fi chiar și mai bun. Orașele, uh, municipalitățile, văd astfel de proiecte ca un fel de infrastructură pe gratis, pe care să o construiască pe gratis. Deci ce se întâmplă? Se include un proiect uh, Connect ca un fel de investiții Uh, și se așteaptă după aceea finanțarea de la Uniunea Europeană. E o practică foarte răspândită pentru a obține finanțare pentru proiecte care nu au niciun fel de uh, legătură cu proiectul inițial. De asemenea, este o undă verde pentru a uh, obține licențe de construcție pentru proiecte mai vaste. Uh, se pare că un nou proiect de evaluare de impact asupra mediului a fost uh, lansat și, dacă nu mă înșel, toate uh, evaluările anterioare au fost respinse, dar din motive misterioase, ele încă fac parte din uh, uh faimosul master plan. Nu este clar cum urmează să continue finanțarea proiectului și există, domnește și suspiciunea că proiectul ar fi uh, un fel de modernizare uh, ascunsă. Impactul proiectelor conexe nu a fost evaluat. Documentul spune că Jaspers, uh, această bază de date, a fost consultată, dar noi nu știm care au fost uh, reacțiile. Deci am dori să împiedicăm uh, finanțarea unor uh, proiecte nelegate de proiectul principal și ne-am dorit ca modernizarea uh, sistemelor de transport feroviare să țină cont și de preocupările noastre de mediu. Noi ne-am dorit ca Parlamentul să continue să, moderni- să monitorizeze modernizarea transportului feroviar. Credem că Comisia ar trebui să fie deferită Comisiei de Transporturi pentru a vedea dacă nu sunt și alte uh, Uh, uh, cazuri de modernizare a infrastructurii uh, rutiere și ar trebui să o trimitem și la Comisia de Mediu. Așteptăm noi documente din partea Comisiei și după aceea Parlamentul ar trebui să trimită o scrisoare Ministerului Slovac de Transporturi pentru a-și exprima îngrijorarea legată de întârzierea la acest proiect. Întârziere care este destul de mare. Ar trebui să luăm măsuri și ar trebui ca petiția să rămână mențină deschisă până când uh, Comisia vină cu o concluzie mai uh, clară, mai tranșantă. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Nu sunt alte intervenții din sală. După ce am ascultat pe toată lumea, propunerea președinției ar fi să menținem petiția deschisă și am propune să trimitem o scrisoare autorităților din Slovacia și anume Ministerului pentru Transporturi în care să întrebăm dacă s-a făcut evaluarea de mediu pentru modernizarea tronsonului feroviar. Putem de asemenea să cerem un nou aviz Comisiei TRAN știind că deja am trimis o cerere în acest sens și uh, putem, uh, aș, conform solicitării dumneavoastră, ca singur deputat care a luat cuvântul în această dezbatere, uh, deci și de asemenea cerem comisiei să ne informeze în legătură cu evoluția situației din Slovacia. Bun, așa rămâne. Mulțumesc. Punctul 28 se referă la petiția numărul 247 din 2019, adresată de Joachim Schulz, de deci cetățenie germană, privind cel de-al patrulea pachet feroviar. Domnul Schulz nu este prezent, dau cuvântul comisiei. E vorba de domnul uh, uh, Jean Șerp de la DigiMove. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Comisia regretă Uh, poziția foarte critică a uh, petiționarului uh, față de, față de cel de-al patrulea pachet feroviar. Bineînțeles, am menționat în răspunsul nostru răspunsurile la criticile petiționarului. Aș dori să reamintesc că acel, acest, deci aș dori să prezint acest al patrulea pachet feroviar în context. Care a fost uh, punctul de plecare uh, companiile publice uh, gestionau uh, la prețuri foarte mari situația din statele membre, ceea ce a dus la investiții foarte mari, astfel încât serviciile nu mai țineau pasul cu cerințele societății și ale cetățenilor. Și deci, în 2016, legiuitorul european a votat cel de-al uh, patrulea uh, pachet feroviar, prin care se stabileau condițiile de bază uh, pentru a scădea tarifele și pentru a spori oferta atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ pentru cetățenii europeni. Acest pachet feroviar conține câteva elemente principale. În primul rând, reguli unitare pentru uh, securitatea și pentru companiile feroviare, după aceea uh, Uh, avem o agenție pentru uh, transportul feroviar care monitorizează situația. Apoi o unificare a normelor tehnice din acest uh, sector care să ducă la scăderea prețurilor pentru componentele feroviare și apoi o liberalizare a pieței atât în ceea ce privește transportul comercial cât și pentru persoane, pentru călători, care să ducă la o ofertă interesantă, atractivă pentru călători. Noi avem o evaluare foarte pozitivă a acestei liberalizări și în domeniul uh, transportului uh, regional. Costurile au scăzut cu 20 până la 30% în uh, ultimii ani. Aceste economii au, fost, au putut fi investite la nivel de landuri în Germania. Foarte multe dintre tronsoanele neoperate au fost redeschise și astfel oferta de servicii feroviare, mai ales la țară, la țară a fost îmbunătățită. Apoi, uh, se reglementează la nivel european pregătirea uh, mecanicilor de locomotivă și se garantează același nivel de securitate uh, aceștia trebuie să dispună de condiții, de, de cunoștințe foarte bune, atât în ceea ce privește materialul feroviar rulant, cât și în ceea ce privește tronsoanele deservite. Se garantează, deci, un nivel suplimentar de securitate. Deci, Comisia a uh, sporit uh, atractivitatea și uh, a asigurat condiții egale pentru companiile feroviare în Europa. Și astfel uh, reușim să ne aducem contribuția uh, în ceea ce privește atingerea obiectivelor de mediu, atât la nivel de Uniune Europeană cât și de state membre. Mulțumesc! Mulțumim frumos! Este vreo intervenție la acest punct? Eu aș avea următoarea propunere. Să uh, spunem că examinarea acestei uh, petiții s-a uh, încheiat și să revină dacă apare vreo modificare semnificativă în cadrul celor patru texte legislative care formează pachetul mobilitate, dar momentan petiția actuală să se închide. Ce părere aveți? Perfect, atunci asta facem. Trecem la punctul 29 Petiția numărul 69 din 2019, adresată de Gyunai Mehmed, de cetățenie bulgară, privind perioada de repaus zilnică redusă pentru șoferii de camioane prevăzute în pachetul privind mobilitatea. Nici uh, petiționarul acestei uh, petiții nu este prezent, așa că îi dăm cuvântul uh, domnului uh, Federic Rasmussen de la DigiMove. Thank you, Madam Chair. So let me try to um, address the... O să încerc să abordez uh, cele două aspecte la care se referă petiționarul în ceea ce privește posibilitatea de a avea o dihnă zilnică de 9 ore. Se poate deja, în conformitate cu regulile actuale, dar este foarte important să subliniem faptul că această, acest timp de odihnă de, de 11 uh, ore minim este regula care se aplică și există și posibilitatea de a uh, opta pentru 9 ore, care este însă restricționată prin lege. În ce privește al doilea aspect, petiționarul dorește să fie plătit în conformitate cu legislația din țara în care ă, lucrătorul a fost detașat. Și comisia dorește să clarifice faptul că în primul pachet de mobilitate Comisia a propus așa numită, lex specialist, deci o legislație specifică privind detașarea uh, lucrătorilor în domeniul transporturilor. Aici am făcut o propunere și Consiliul și Parlamentul discută propunerea respectivă în legătură cu felul în care șoferii ar trebui să fie retribuiți în conformitate cu uh, Uh, salariul minim din țara în care uh, lucrează. Deci, din punctul de vedere al Comisiei, aceste două aspecte sunt acoperite în legislația actuală sau în uh, pachetul de mobilitate care face obiectul dezbaterilor. Mulțumesc! Alguna intervenție în este Există vreo intervenție la acest punct? Nu. În regulă. Am văzut uh, că avem un nou coleg în sală și am crezut că pentru acest punct ați venit. În regulă, atunci, propunerea noastră este să menținem uh, petiția deschisă, să o trimitem Comisiei TRAN pentru a le solicita avizul și, după cum a spus uh, Comisia Europeană, să vedem ce se întâmplă cu raportorul care negociază pachetul privind mobilitatea la mai multe, mai multe teme acest proces um, este în cadrul unui uh, dialog tripartit pentru a se ajunge la o soluție definitivă și, între timp, lăsăm petiția deschisă, solicitând Comisiei să ne țină la curent cu privire la acest dialog în care se negociază acest pachet privind mobilitatea. Mulțumim frumos! Trecem la punctul 30, petiția numărul 009 din 2019, adresată de un cetățean bulgar în numele Ștefi Trans, însoțită de 13 semnături privind contoarele efectuate de autoritățile franceze pentru asupra transportatorului bulgar. Petiționarii nu sunt, așa că dau din nou cuvântul comisiei domnului Frederic Rasmussen. Mulțumesc, doamnă președinte. Din nou, mesajul meu este unul pozitiv, aș spune. Cunoaștem uh, chestiunea menționată de petiționar și am ținut legătura cu autoritățile franceze, clarificând către acestea și către alte autorități unde a apărut aceeași problemă că nu pot solicita șoferilor să ofere documentație care să arate că au petrecut timpii uh, reglementari de odihnă altundeva decât în vehicul. În uh, urma uh, contactului stabilit de comisie, mă bucur să vă spun că nu au mai apărut incidente de acest fel. Prin urmare, momentan, Nu am fost informați de alte incidente, poate să existe, dar noi nu am fost informați. Prin urmare, momentan considerăm că această problemă este soluționată. Mulțumesc! Mulțumim frumos! Are cuvântul domnul Zambaschi. Mulțumesc, doamnă președintă. Dragi colegi, această petiție trebuie să rămână deschisă nu doar pentru că practicile descrise în ea nu au încetat, ci și pentru că există o dimensiune mai amplă. Toți cei care cunosc sectorul transporturilor știu că nu doar autoritățile franceze discriminează uh, cetățenii bulgari, români, polonezi, maghiari și, în general, șoferii este europeni Polițiștii francezi îi opresc mai ales, opresc mai ales camioanele din estul Europei. E vorba de un standard dublu și de ipocrizie. Obiectivul acestor verificări în, uh, de pe traseu nu se referă la siguranță, nu, ci doar la a împiedica pe șoferi să ajungă la destinație la timp. Ei vor ca șoferii să devină gastarbeiters în Europa de vest. Acest lucru distruge sectorul transporturilor din multe țări, inclusiv din Bulgaria. Și de aceea, dacă Franța încă mai face parte din Uniunea Europeană, pentru că Macron a spus uh, că îi preferă pe cei din alte părți ale lumii decât uh, pe cei, uh, decât europenii să se stabilească și să, să se stabilească și să uh, lucreze în Franța, atunci și Franța trebuie să respecte regulile și nu să discrimineze uh, șoferii bulgari, distrugând astfel societățile bulgare. Și un alt aspect arzător acel uh, camion cu 39 de cadavre de vietnamezi descoperit în Regatul Unit. Ei bine, acesta era înregistrat uh, în Bulgaria cu o um, um, căsuță poștală irlandeză la origine, dar acest element s-a ascuns. Mulțumesc! Mulțumim frumos, uh, domnul Slavacom. Mulțumesc! Sunt întru totul de acord cu colegul meu. Nu știu cât îi uh, place uh, lui Macron Turcia, dar vă asigur că camioanele turcești nu sunt niciodată oprite și pot să facă orice vor în Europa. Nu vi se pare ciudat cum se face că există restricții privind uh, camioanele din Europa de Est? Mi se pare absolut halucinant. Uh, Cred că trebuie să fie sancțiuni grave uh, impuse Franței. Îmi pare rău, uh, îmi cer scuze uh, colegului de la Comisie pentru reacția mea bruscă. Practicile nu au încetat niciodată. Este vorba despre un abuz de putere. După părerea mea, este și un caz de corupție și poate, spre regretul meu, o politică guvernamentală a unui stat membru al Uniunii Europene. Comisia Europeană ar trebui să impună sancțiuni Franței, iar Franța ar trebui să identifice persoanele responsabile, îndepărtându-le, eliminându-le din sistem. Eu cred că trebuie impuse sancțiuni chiar mai severe acestora și să sperăm să se plătească și amenda pe care sperăm că o veți impune Franței. Petiția nu trebuie închisă. Încă de la lansarea planului Macron a devenit evident că cineva vrea să distrugă transportul rutier din Europa de Est. Franța nu dă un exemplu bun de democrație și nu știu care e părerea voastră despre asta. Mulțumesc! gracias. Mulțumim frumos! Uh, domnul Novakov are cuvântul. Mulțumim! Comisia Europeană cunoaște uh, această petiție, iar eu personal am discutat această chestiune și cu alți factori interesați. Prin urmare, aș vrea să um, arunc lumina asupra unui caz specific care nu este izolat. În momentul de față, dreptul francez face posibil ca dacă un șofer uh, este prins că și-a petrecut uh, timpul săptămânal de repaus în vehicul, uh, autoritățile să-l poată amenda. Însă, niciun șofer nu a fost amendat pentru că nu a prezentat o factură de la un hotel. Deci, nu a prezentat o factură care să dovedească că nu a fost în camion, ci la hotel este ceva absolut absurd, pentru că poate ai uh, petrecut, uh, ți-ai petrecut noaptea pe, uh, într-un spațiu de cazare Airbnb sau la un prieten. Însă, chiar și așa, autoritățile franceze impun amenzi de, 700, de 75, apoi de 350, apoi de 750 euro. Iar transportatorii pur și simplu nu mai au ce să facă. Există și exemple de 7000 de euro, o amendă impusă unui șofer bulgar în Austria. Aceste practici nu pot să continue, fiindcă atunci când Bulgaria a aderat la Uniunea Europeană, ni s-a spus că trebuie să uh, conducem într-un mediu foarte competitiv. Avem în Bulgaria foarte mulți investitori străini, iar acum ni se spune că nu ar trebui să fim uh, parte din concurență. Eu cred că această petiție trebuie lăsată deschisă și trimisă Comisiei Tran. Mulțumesc! Intervenție fără microfon. Domnul Vințe. Mulțumesc, doamnă președintă. Eu cred că s-a spus uh, foarte multe și tot ce au spus colegii mei uh, este întru totul adevărat. Șoferii din așa numita periferie a Europei sunt opriți în mod constant de autoritățile din statele vest-europene, mai ales Franța și Austria. Dar Trebuie să privim acest caz în, uh, din perspectiva mai largă a pachetului privind mobilitatea. Să nu uităm că uh, acest pachet reprezintă, uh, este sursa unei dezbateri puternice în cadrul grupurilor politice. Este un pachet uh, supus procedurii trialogului Există elemente ale celor două petiții, aceasta și cea anterioară, care sunt direct legate de dispozițiile pachetului privind mobilitatea și vom vedea care va fi rezultatul negocierilor. Poate nu vom avea o soluție pentru toate petițiile pe acest subiect, însă, oricum, această comisie trebuie să păstreze subiectul deschis. Mulțumesc! Mulțumim frumos! După ce am ascultat pe toată lumea, propunerea președinției ar fi să menținem deschisă petiția. Toți membrii mi-au solicitat să trimit Comisiei TRAN această petiție pentru a le solicita avizul. Este adevărat că, după cum a spus Comisia și colegul Vință, uh, pentru că pachetul privind mobilitatea este în cadrul procedurii trialogului și este unul dintre principalele motive pentru care trebuie să menținem această petiție deschisă, iar Comisia trebuie să ne informeze cum evoluează aceste trialoguri. Prin urmare, aceasta este propunerea mea vis-a-vis -vis de petiția de față. Sunteți de acord? Minunat, mulțumesc frumos. Trecem la următoarea petiție, numărul 31 pe punctul de zi, pe Petiția numărul 1447 din 2016 adresată de Anita Krause de deci cetățenie germană cuprinzând o cerere de modificare a articolului 9 aliniatul 2 din regulamentul numărul 561 din 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere. Peten- petiționarea este prezentă și are 5 minute pentru a interveni. Veți interveni doar dumneavoastră, înțeleg. Deci, doamna Anita Krause are acum cuvântul și 5 minute la dispoziție. Mulțumesc! Bună seara! Aș dori în primul rând să mulțumesc faptul că ne dați cuvântul, uh, pentru că am uh, uh, prezentat problema noastră cu ocazia unei petiții anterioare. Este vorba de articolul 46 uh, din uh, regulamentul din 2014. Noi ne dorim ca uh, toate dispozițiile legate de timpii de lucru și de odihnă din acest regulament să fie respectate. Cu toate acestea, Avem regulamentul 561-2006, articolul 9, alineatul 2, Uh, uh, anumite uh, dispoziții legate de timpii de lucru și trebuie să ne întrebăm în ce constă acest timp de, de lucru. Trebuie să îi înscriem în tahograf și timpul de tranzit, pentru că el nu este inclus câteodată șoferii vin de la o distanță foarte mare, acești timpi nu sunt introduși în tahograf. Apoi uh, se mai pune și problema timpului de odihnă, care este foarte scurtat, pentru că, uh, de fapt, uh, șoferul în timpul lui de odihnă merge acasă. Câteodată are nevoie de foarte multe ore, câteodată ia taxiuri partajate. De exemplu, știu de șoferi care iau un microbus, de exemplu, șapte șoferi, ajung acasă, Uh, și uh, ajung acasă duminică seara și după aceea luni trebuie să uh, se întoarcă din nou la locul de muncă și autovehiculul respectiv rămâne parcat în o altă țară europeană și deci, iată, timpul lui de odihnă este scurtat și de aceea trebuie să se aplice articolul 9 aliniatul 2 din regulamentul 561-2006. Deci, timpul de tranzit nu este uh, definit ca timp uh, de muncă. Regula în regulamentul Roma 1 uh, nu se spune uh, care este locul de muncă și deci uh, uh, ar trebui ca acesta să fie, deci uh, să coincidă cu domiciliul șoferului respectiv. Pentru că șoferul respectiv are nevoie de timp suplimentar pentru a ajunge de acasă până la locul de muncă și asta nu este calculat și de aceea Uh, în Europa există uh, șoferi de tir care uh, conduc de 15 de 20 de ore. Nu își pun în pericol doar viața lor, ci și pe ceilalți utilizatori ai traficului și de aceea trebuie să spunem că avem o problemă legată de securitatea și de siguranța rutieră în Europa și nu numai în Germania. Și colegul meu dorește să spună ceva. Mai doream să mai spun doar că eu sunt uh, șoferiță de tir zilnic, uh, mă întâlnesc uh, cu colegii respectivi și îmi spun cam cum își desfășoară munca. Mulțumesc pentru timpul acordat. Mă numesc Gregor Terhaide. Nu doream decât să vorbesc decât despre aceste posibilități digitale de a introduce timpii de tranzit. Articolul 34 și 26 privind tahograful digital avem regulamentul 561-2014 în care se spune că timpul de tranzit trebuie să fie considerat ca timp de uh, muncă, dar nu ca timp de uh, condus. Înainte știți că aveam uh, uh tahograful Uh, și pe partea uh, din spate, de exemplu, a tahografului, se treceau uh, timpii, timpii de tranzit, timpii de condus și așa mai departe. Șoferii, de exemplu, care veneau din Europa de Est, se urcau în tir și treceau pe tahograf timpii. Dar, din păcate, situația s-a schimbat cu tahograful digital Uh, am auzit o intervenție foarte interesantă legată de timpii de odihnă în tir uh, sau cu uh, reședința șoferului. Dar în conformitate cu regulamentul Roma 1, 593 din 2008, este reședința obișnuită a șoferului respectiv, locul unde locuiește familia. E un drept al omului să poți să-ți vezi familia, să-ți vezi copii și din, din, când în când în când și să fie acasă, dacă se poate, la sfârșit de săptămână. Dar șoferii care au timp de odihnă săptămânali, îi petrec în tirul respectiv se adună după aceea uh, câte 5-6 pentru a veni cu aceste taxiuri partajate. Uh, în uh, tir, tot uh, timpul acesta nu este considerat timp de tranzit. Nu este demn, se încalcă demnitatea umană. Tahograful digital um, nu ține cont decât de timpul respectiv petrecut de către șofer în tir. Înainte era tahograful obișnuit, în care toți timpii erau introduși. Este problema foarte gravă pe care o aduce cu sine acest tahograf digital. Vorbitoarea are o intervenție fără microfon. În orice caz, mi-aș dori ca uh, partea digitală să fie reglementată, să fie foarte clar care sunt timpii uh, de tranzit și timpii uh, de muncă. Uh, știu că <laughs> cunosc cele 1500 de amendamente la uh, uh, uh pachetul uh, Uh, rutier. Și eu am fost uh, șofer de tir, am citit foarte bine acest uh, document. Dar, în orice caz, trebuie să avem posibilitatea de a include timpul de tranzit în timpul de condus avem pe, digital, pe, pe tahograful digital patru uh, rubrici uh, dar ar trebui să avem uh, posibilitatea de a introduce foarte clar diferența între timpul de tranzit și timpul de condus. Comisión Europeană. A... Mulțumesc. Da, acum cuvântul Comisiei Europene reprezentată de domnul Federic Rasmussen. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Răspunsul nostru petiționarilor este că Comisia Europeană este de acord că Uh, șoferii merită condiții protec de protecție mai, mai bune și merită să se poată întoarce acasă în mod regulat. Acest lucru este evident. În ceea ce privește întrebarea specifică legată de timpul de condus și de odihnă, cunoașteți regulile actuale, știți că astăzi timpul de tranzit nu poate fi considerat timp de condus sau timp uh, de odihnă. Atunci când Comisia și-a făcut propunere ca parte a pachetului mobilitate în mai 2017, am organizat o consultare online Uh, și cu această ocazie toată lumea a avut uh, posibilitatea să-și dea părerea în legătură cu ce ar trebui să conțină această propunere. Și trebuie să spun că acest punct nu a fost menționat. Nu s-a, nu a menționat, nu s-a menționat includerea timpului de tranzit în timpul de condus sau timpul de odihnă. Ceea ce înseamnă că pachetul de mobilitate 1 nu include această propunere. și aceasta nu va fi discutată, deci, în trilogurile dintre Consiliu și Parlament. Iată ce pot spune eu deocamdată. Bineînțeles, luăm notă de petiția dumneavoastră și atunci când regulamentul va fi revizuit, putem include și acest punct. Mulțumesc! Muchísimas gracias! Vă mulțumesc foarte mult! Are cuvântul acum domnul Vințe. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că am câteva probleme atunci când um, ascult uh, ce au de spus petiționarii. Dăm dovadă de empatie cu petiționarii care sunt uh, vizați direct. Dar acesta este lobby-ul celelalte părți care s-a exprimat. Unele dintre argumente sunt uh, acceptabile, am ascultat ce a avut de spus și Comisia Europeană, dar nu cred că trebuie să spunem că șoferii din uh, statele din Europa de Est trebuie să fie dezavantajați doar pentru că ei uh, Uh, au uh, distanțe mai mari de parcurs pentru a ajunge în centrul sau din centrul geografic al Europei. Trebuie să-i luptăm să-și facă treaba conform regulilor în vigoare. Cred că acest caz este contrar petiției precedente. Cred că am putea propune închiderea acestei petiții pentru că primul pachet uh, pentru mobilitate abordează timpii de uh, odihnă în detaliu și uh, acesta este chiar și subiectul principal pe care îl discutăm în triloguri. Mulțumesc! Doar două minute. Vă dau pe în, în încheiere. Yeah. Da. În primul rând, aș dori să spun foarte clar că nu avem de-a face de o, cu o concurență între țările din Est și Vest, pentru că uh, șoferii din uh, Europa de Est sunt uh, dezavantajați pentru că ei trebuie să lucreze mai mult datorită acestor ore lungi legate de timpii de tranzit. Apoi, acest timp de tranzit nu are de-a face nimic cu timpul de odihnă. Foarte pe scurt, pentru a răspunde și eu, nu e vorba de timp de odihnă, e vorba de timp de condus. Timpii de condus care uh, din uh, cele, știți că 60% din șoferi provin din uh, cele 15 state membre ale Uniunii Europene din Europa de Est. Ori tirurile respective se află în Europa de Vest și șoferii din Estonia, Litonia, România, Bulgaria lasă tirurile respective în statele membre uh, occidentale și după aceea cu taxiul respectiv partajat, cu mașina proprie, trebuie să meargă acasă și asta se întâmplă uh, de câteva ori pe săptămână sau pe lună. Câteodată sunt chiar luni uh, Uh, la volan. Și acești timp care nu sunt calculați este pune în pericol traficul rutier și de aceea trebuie ca timpii de uh, trebuie să fie uh, deci timpul respectiv de tranzit să fie considerat ca timp de muncă. Deci nu se poate ca după 25 de ore de condus șoferul să mai conducă 10 ore până acasă. Nu se poate. Grazie. Mulțumesc foarte mult petiționarilor pentru faptul că au venit până la noi, la Comisia pentru Petiții. Am ascultat ce a avut de spus Comisia și eurodeputatul care a luat cuvântul. Aș propune aceeași ca și în cazul uh, petiției precedente, să menținem petiția deschisă. Acum că se discută în triloguri pachetul mobilitate, chiar Comisia a spus că în viitor, atunci când se va revizui regulamentul, se poate ține cont uh, și de ce se spune în această petiție. O lăsăm deschisă. Așteptăm dacă apar, apar uh, noutăți în pachetul mobilitate sau în triloguri sau la revizuirea regulamentului.